Okay, ladies and gentlemen, if I can reconvene the, the meeting, we have uh, this morning another Doamnelor și domnilor, haideți să reluăm ședința. Urmează cea de-a doua rundă de discuții cu coordonatorii TNT și apoi vom avea un schimb de opinii cu vicepreședintele Calas. Trebuie să ne încadrăm în timpul pe care îl avem alocat, așa că o să mă vedeți cum uh, dau uh, cu vehemență din ciocănel și va trebui să vă încadrați în cele două minute. Poate ar fi util ca pe parcursul celor două minute să încercați să puneți întrebări coordonatorilor și nu să vă certați unii cu alții cum ați făcut ieri. Dar, după cum văd, doamna Lichtenberger și domnul Kramer nu sunt aici, deci poate că vom reuși să nu ne lăsăm prada acestor uh, capcane. Deci, vă rog să vă încadrați în timp, uh, o să vă dau cuvântul să îi întrebați pe coordonatori. Coordonatorii au trebuit să se reunească cu toți aici, avem deci un timp foarte... Fiecare va trebui să se limiteze la un timp cât mai uh, redus. Deci o să vă rog să mă ajutați. Uh, până la ora 11 voi prezida eu, după ora 11 va lua cuvântul domnul, doamna Țicău. Da. Urmează să începem deci, așa, avem proiectul prioritar 1, axa feroviară Berlin-Verona, Milano-Bologna, Napoli, Messina, Palermo. Responsabil domnul Pat Cox. Pat, ai cuvântul. Uh, Mr. Uh, President and uh, members of the Domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor, este o plăcere pentru mine să mă aflu aici din nou. Am fost uh, numit în iunie 2010 și am avut ocazia să vă prezint raportul meu la câteva luni după această numire. Deocamdată pot să vă spun că am uh, făcut 19 uh, misiuni, fiecare cu durata câteva zile și am realizat un progres considerabil de la ultimul raport. Anul trecut am enumerat câteva priorități pe care o să le amintesc acum rapid. În uh, primele câteva luni ale activității mele de coordonator am încercat să acord prioritate acordului cu privire la costurile totale ale tunelului Brenner Base și am vrut să mă asigur că vor fi respectate angajamentele financiare de la actorii cei mai uh, importanți, Italia și Austria. În plus, suntem conștienți că, eram conștienți că urma să aibă loc bilanțul intermediar și că fondurile nu vor fi suficiente, urma să ne lipsească suma de 600 de milioane de euro. Bani care ar fi trebuit să fie alocați până în 2013 și care încă nu erau uh, alocați. Puteam să obținem o prelungire până în 2015, însă cu o condiție. Condiția era să existe un angajament financiar global Sigur că prețurile fusese reconvenite la nivelul din 2010, 7,63 de miliarde de euro, plus un fond de rezervă la cererea administrației austriece. De asemenea, trebuia să obținem o autorizație oficială de demarare a proiectului din partea statului și uh, un angajament contractual din partea societăților feroviare din uh, Austria și Italia RFI și respectiv EBB. Toate aceste condiții, pot să vă spun acum, au fost îndeplinite și în aprilie, la Innsbruck, am lansat cea de-a treia fază a tunelului Brennerbas. Deci, iată, am putut să facem practic această afacere și pe lângă tunelul um, exploratoriu am uh, început lucrările și la tunelul de acces. Am uh, mers uh, așadar mai departe de punctul de plecare. Practic am ajuns la un punct uh, de la care nu ne mai putem întoarce. Am discutat cu miniștri de resort, cu vicepreședintele Calas, s-au lansat deja primele licitații și lucrările la tuneluri sunt în curs. Iată un progres important, un progres considerabil. Foarte mulți oameni au contribuit la această reușită și nu cred că are rost acum să îi numesc pe toți, dar uh, cu siguranță doctorul uh, Conrad Borgmas de la ÖBB este unul dintre persoanele care au avut uh, cele mai mari contribuții. <coughs> lucrăm la un așa numit plan Burgmeister, care a fost uh, convenit de toate părțile, prin care vom uh, construi tunelul și uh, vom încheia lucrurile în 2025. Cât privește infrastructura, noi vrem să ne asigurăm că există un progres care se realizează în paralel la ruta de acces din nord, dar și la cea din sud. Ruta din nord leagă Münchenul de Innsbruck, iar cea din sud merge de la Verona până la Forteța și Ponte Gardena. La nord, în Austria, lucrările sunt aproape gata la Valea um, la valea aceea de 41 de kilometri Lower In lucrurile civile sunt gata și ar trebui ca în 2012 lucrarea să fie dată în funcțiune. Avem acolo o reușită inginerească. Am avut mai multe vizite acolo pe teren și m-am uh, achitat de responsabilitățile mele. Cât privește cealaltă rută, din uh, sudul Münchenului până la granița austriacă, deocamdată conceptul uh, există doar pe hârtie. Planul de investiții federal al Germaniei pe anul trecut estima că prețurile la nivelul de 2010 ale acestei rute de acces vor fi de 2,6 miliarde. Ca să încurajăm uh, progresul, uh, pot să vă spun că pe ianuarie 2013 la Rosenheim o rută care este concepută pentru sudul Münchenului, vom uh, ține o reuniune cu miniștrii din Germania și Austria. Eu voi participa acolo în calitate de coordonator, iar scopul este să semnăm un acord interministerial cu privire la procedura de coordonare și comunicare. Este un pas, uh, sigur, incipient, dar vital, pentru că avem nevoie de un liant este foarte important acum să îi uh, unim pe oameni în jurul acestui proiect. În ce privește planificarea și amenajarea teritorială, vom avea nevoie de planificări destul de detaliate. Vom implica societățile feroviare din Austria și Germania și chiar dacă mergem la viteză maximă, sigur că nu, nu putem spera să avem viteza maximă în proiectul nostru, dar chiar dacă o vom avea, va dura mai mulți ani. Nu putem uh, începe construcțiile fizice decât uh, peste câțiva ani, chiar dacă pe hârtie totul merge bine. De aceea este cu atât mai critic să începem acum demersurile oficiale, pentru că știți că planificarea durează atât de mult. Am participat uh, la tot felul de întâlniri în zonă, la Rosenheim, M-am întâlnit acolo cu uh, toți, uh, cu toate oficialitățile din uh, districtele în care se, construie, se va construi. La ruta de acces din sud există întârzieri cu privire la concepție și la angajamente. Totuși pot să spun că e în Italia, anul trecut, pe lângă angajamentul cel mare, s-a mai luat angajamentul de a cheltui suma de 1,6 miliarde pentru a lega forteța de Ponte Gardeno. De deci am trecut într-o a doua fază de planificare și Italia speră să finalizeze această etapă și să demareze licitația pentru construcție cât mai curând. De asemenea, pot să vă spun că provincia Bolsano a aprobat recent evaluarea de impact pentru această secțiune, pentru acest tronson. Aici, am uh, reușit deoarece autoritățile au fost de acord să pornească lucrările în bucăți. Deci uh, era mult mai ușor uh, să procedăm pe etape decât să ne luptăm cu tot monstrul deodată. Mi se pare că este un mod foarte bun pentru a aborda aceste proiecte, deci pe etape. În ce privește ruta din sud, pot să vă spun că aprobările de la CIPE, de la Comisia pentru aprobarea cheltuielor interministeriale, uh, există și domnul Mauro Fevris ne-a ajutat uh, foarte mult, lui este coordonator pentru Italia și uh, cred că are un rol foarte echivalent cu al meu și este, iată, încurajator că statele membre au o persoană sau persoane care își asumă acest rol de coordonator pentru proiecte. Și, în fine, domnule președinte, avem uh, foarte mult sprijin pentru proiectul nostru. Am implicat cele trei state membre, cele cinci regiuni de-a lungul coridorului și alți actori care lucrează în grupurile TEN. Avem uh, sediul la Bolsano pentru compania de proiect și în aprilie anul trecut uh, am uh, reușit să demarăm tot acest proiect împreună cu ei. Mai avem omologi din partea austriacă, italiană, avem corespondenți la Innsbruck. În fine, ce vreau să spun este că pe lângă lucrările de inginerie, de partea tehnică, mai există și o necesitate, o nevoie de comunicare permanentă. Dacă e ceva ce am învățat din proiectul Stuttgart 21, e bine, am învățat că e nevoie de o asumare permanentă a proiectului. Și asta e valabil pentru toate segmentele. Trebuie să ne angajăm și să rămânem permanent în legătură cu actorii cheie. Facem progrese în legătură cu conceptul Coridorului Verde și la Trento anul acesta am comunicat acest lucru, am deschis un dialog cu Secretariatul Convenției Alpine care, după cum știți, nu a fost încă ratificată de state, dar al cărei principii ne dau o linie directoare foarte bună pentru a orienta și proiectul nostru. Deci, ca să rezum, domnule președinte, am înregistrat un progres uh, palpabil și sperăm să putem uh, lucra în paralel cu rutele de acces, sperăm să ne îmbunătățim strategia de comunicare și sperăm să putem uh, lucra la așa numitele măsuri însoțitoare. Există o structură feroviară, dar nu e suficient. Dacă vrem să putem face transferul modal um, de la feroviar la fluvial sau la rutier, trebuie să prevedem uh, niște măsuri speciale. Deci, am făcut multe, ne mai rămân încă multe de făcut și uh, Acum, în final, domnule președinte, nu pot decât să-mi exprim uh, recunoștința și mulțumirile pentru asistența și colegialitatea de a dat dovadă Leo Huber de la DG Mișcare. Domnia sa m-a asistat uh, pe parcursul acestui proiect și îmi pare bine că am parte de sprijinul dumnealui. Președintele, mulțumim, domnule Cox. Uh, să știți, comisia nu este cel mai mare prieten al nostru, doar v-am spus așa. Dragi colegi, cum am spus, aveți la dispoziție doar două minute, adică 120 de secunde, nimic mai mult. Domnul Cancian, din partea pp ului Grazie, grazie, președinte. Salut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să-l văd aici pe domnul Pat Cox. Și Vreau să-l felicit pentru munca pe care a făcut-o pentru acest proiect prioritar. Este o problemă destul de complicată și, într-o perioadă destul de scurtă, a reușit să o coordoneze foarte, foarte bine. Așa încât vreau să subliniez acest coridor verde, care este extrem de important și sper că putem continua pe această cale. Măsurile de însoțire de, pe care să asigure că tot, toată marfa care se poate transporta pe calea ferată se va transporta pe calea ferată sunt extrem de importante. Deci este un element extrem de important din toate punctele de vedere pentru că asta stă în centrul proiectului. Apoi s-a menționat de multe ori problema finanțării și mă uit la uh, care ar putea să fie venitul uh, de la A20 și din nou ne aflăm în faza de achiziții publice. Nu are niciun rost să avem tunelul și doar tunelul și fără bucățile care fac legătura. Deci acesta este uh, unul din elementele cruciale pentru că este inutil să ai un tunel dacă nu poți să ai întreg tronsonul. vorbim despre întreținerea coridorului pe o perioadă de 5 săptămâni uh, anul viitor, în vara viitoare și trebuie să aveți mare grijă. Aș vrea să știu care ar fi uh, propunerile pe care le aveți pentru că trebuie să fiți uh, diplomat. Președintele, mulțumesc. Două minute la fix. Sunteți un bun exemplu pentru toată lumea. Bună dimineața, domnule Cox. După cum știți, sunt din Bavaria și de aceea îmi pasă de aceste tronsoane, mai ales de cele care sunt pe partea germană și de legăturile către Austria. Aș dori să ajung direct la tunelul Brenner-Bază. Nu știu dacă știți că există un studiu din partea Firec Rössler, o societate de consultanță, din care rezultă că nu există niciun fel de utilitate economică pentru acest tunel, tocmai pentru că statele nu au uh, mijloace pentru a mobiliza eforturile logistice necesare pentru utilizarea lui. Cunoașteți acest studiu și cum îl evaluați? A doua întrebare vizează acel, acel tronson München-Verona, care, din câte știu eu, necesită cofinanțări de 38 de milioane de euro și, după cum știți, guvernul german de curând a anunțat acest lucru și a anunțat faptul că nu pot fi suportate aceste costuri și că trebuie să găsim o variantă mai ieftină. Întrebarea este acum ce se întâmplă cu acei bani și încotro vor merge. Asta este a doua întrebare și de fapt doar două aveam și încerc să mă încadrez astfel în cele două minute. Mulțumesc. Thank you, Mr. Herzog. Mr. Kuhn. Mulțumesc, domnul Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender, auch an Mulțumesc. Aș dori să mă refer și eu la acest proiect central, Brenner Bază 2, pentru că, practic, valoarea acestui proiect depinde de acest tronson. Și nu văd, nu cred că nu va fi utilizat acest tunel. Asta nu este o problemă, pentru că dacă ne uităm la actualul tunel și dacă îl analizăm cu atenție, înțelegem că este supra-solicitat, este un bottleneck. Și dacă ne uităm înspre vest, vedem felul în care ei au construit două tuneluri de acest fel și au reușit să-și degreveze, să degreveze sarcina care apăsau pe acestea. Avem și noi nevoie de o astfel de degrevare. E bine că ministrul de transport este conștient de faptul că acest proiect trebuie să fie planificat la modul cel mai intens și asta este practic, asta este punctul central. Să vedem în ce măsură în Scandinavia inițiativele acestea se vor bucura de susținere. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Paca, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, Pat Cox. Rolul pe care îl aveți arată cât de important este un coordonator, pentru că astfel se poate face presiune și este facilitată viziunea pe termen lung, fără ca mijloacele să intre în proiecte greșite. În ceea ce privește situația tunelului Brenner, cu toții știm că mai întâi trebuie să fie făcute oferte care trebuie însă să fie utilizate. Studiile precum cel citat uh, nu ne ajută dar proiectele precum Brenner Bază nu ne ajută decât în momentul în care avem punțile de legătură, atât, la sud, atât în sud cât și în nord, pentru că dacă avem doar acest proiect, nu are niciun sens, sunt doar bani aruncați pe fereastră. Întrebarea mea este, cunoașteți motivele pentru care există aceste întârzieri? Știți foarte bine că Austria a investit deja foarte mulți bani în acest domeniu, dar în stânga și în dreapta mai sunt probleme, ne-am blocat la faza de planificare și aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră posibilitățile de a ajunge la un efect pozitiv, la un rezultat pozitiv în urma discuțiilor cu domnul ministru Ramzauer. Care este orizontul de timp despre care vorbim? Credeți că se poate începe pe partea germană cu planificarea și cu lucrurile de legătură? Mulțumesc, domnul Kramer, două minute. Mulțumesc. Îmi pare rău că am venit cu întârziere și că totuși iau cuvântul, dar să știți că uh, sunt în temă. Berlin-Palermo este coridorul important, care este extins către Rostock, Copenhaga și Stockholm. Întrebarea mea este dacă se va ajunge la un acord în sensul de a nu avea trei coridoare separate și diferite? tunelul Brenner este, pune o problemă, în sensul că nu știm dacă avem un acord din partea autorităților italiene cu privire la investițiile pe termen mediu din partea Italiei. Totul este clarificat sau nu? Și s-a rezolvat problema cu transportul de bunuri? Din informațiile mele, acest tunel nu, e, nu se pretează la acest tip de transport. Transportul de bunuri va, ar trebui să aibă loc în continuare pe vechea rută și aș dori să vă exprimați în acest sens. Apoi ruta Messina a fost uh, anulată, din câte știu eu. Întrebarea mea este dacă mai e sau nu în proiect, dacă v-ați consultat cu autoritățile guvernamentale, aș dori să știu dacă este adevărat și dacă da, ce se întâmplă cu banii. Germania, știți foarte bine că a propus o soluție unică pentru toată Europa. Mie mi se pare o procedură imposibilă, dar aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră, dacă va interveni Comisia, pentru că nu poate să-și pună toate statele membre în cap. Există contracte semnate care trebuie respectate. Întrebarea mea este ce face Comisia. Mulțumesc foarte mult. Și acum, trecând de la ceea ce au spus uh, deputații și de la ceea ce au mai spus și restul coordonatorilor, încerc să fiu diplomat acum în legătură cu problema cu Germania și faptul că au intrat într-un acord și apoi nu l-au mai respectat. Eu nu încerc acum să creez un scandal, dar din punct de vedere geografic, Germania este crucială și avem nevoie ca ea să intre în joc. Mă bucur să aud că vă veți întâlni cu ministrul Ramza pentru a semna un acord cu Austria. Este extrem de important și este un prim pas extrem de important. Uh, dar uh, dacă o să vă spun uh, acum că Germania a mai făcut multe promisiuni și apoi nu a mai reușit să le țină, o să-mi scuzați scepticismul. Pat, mulțumesc foarte mult pentru intervenții. În ceea ce privește întrebarea legată de coridorul verde. Acesta este unul din grupurile de lucru pentru platforma Brenner coridorului Brenner avem foarte multe idei bune, nu vreau să intru în toate detaliile acum, să vă plictisesc. Utilizarea tunelului pentru tranzit sau pentru interconectare energetică, uh, utilizarea energiei termale, uh, economii de emisii, uh, de la dioxid de carbon care au fost estimate să fie anual la o cantitate destul de mare și sper că această conceptualizare va putea fi făcută prin uh, proiecte pilot. Sunteți, uh, aveți perfectă dreptate că avem nevoie de contribuții financiare și uh, pentru autostrada A20, așa cum ați uh, remarcat, există o propunere de a supune la licitație pe o perioadă de mai multe decenii uh, operațiune care să se finalizeze în 2020. Condiția pentru solicitanți este că trebuie să aibă un uh, minim de 34 de milioane pe an care să fie puși deoparte pe toată durata de viață a contractului, ceea ce duce la 1,5 miliarde de euro în contribuții. Aceasta este prevăzută a fi o parte fundamentală a achizițiilor publice, a licitațiilor publice uh, pentru A20. În ceea ce privește potențiala închidere a liniei pentru lucrări de întreținere în vara viitoare, și eu știu acest lucru pentru că toată lumea pe care o întâlnesc îmi uh, vorbește despre asta, uh, vorbește și cu compania feroviară din Austria, dar aceștia insistă că este necesar să facă acest lucru, pentru că altfel uh, riscă să, să apară perioade mai lungi de întârziere. Avem în continuare interese majore în acest uh, în această, acest proces pentru că implicațiile sunt foarte mari. În ceea ce privește studiul la care domnul Hertug a făcut referire, mi-ar plăcea să am o copie a acestuia, să am un exemplar, pentru că eu nu știam de existența sa. nu știu uh, să existe un studiu care să spună că nu vor fi uh, beneficii economice și aș vrea să-l văd ca să-l pot contrazice. Și uh, sper să pot oferi o perspectivă alternativă în ceea ce privește beneficiile economice. Ați vorbit despre sistemul de gestionare a căilor ferate și cu toate acordurile semnate de Germania, nu știu dacă aceasta este o extindere a politicii naționale industriale sau un alt instrument politic, dar trebuie să fim conștienți de toți factorii care intră în joc. În luna martie a acestui an uh, ne-am întâlnit la Berlin cu domnul ministru Ramsa și m-a uluit faptul că pe parcursul dialogului răspunsurile puteau fi rezumate la un singur cuvânt. Nu. Deci avem foarte multe de făcut, ăsta e răspunsul. Eu cred că aici nu vorbim uh, neapărat de acest sistem de gestionare, ci mai degrabă de implicarea Germaniei. Sistemul, în termen central, sistemul politic suferă din, de pe urma șocului suferit în, uh, în, sistem, în uh, tronsonul Stuttgart 21. În ceea ce privește legăturile, am uh, avut o conferință iar despre Scandria. Nu este nicio îndoială că suntem la pragul uh, stabilirii de politici europene și am înregistrat succese în ceea ce privește schimbarea paradigmei și putem uh, lua în calcul propunerile deja apărute și sper, uh, sper că Parlamentul, care are un rol de codecizie, va avea un rol important în susținerea proiectului. Sper că până la urmă, așa cum Consiliul face parte din acest uh, tricot uh, croșetat, uh, să facă parte și Parlamentul. În ceea ce privește accesul uh, pe partea nordică a Germaniei, v-am spus ce se pregătește pentru luna ianuarie anul viitor. Nu am ideea că acest moment va schimba proiectul, dar este prima oară în ultimii ani atunci când oamenii în mod public se angajează în coordonarea detaliilor. Deci este un pas înainte, pentru că până acum toată lumea a stat deoparte. Și ceea ce trebuie să facem este să implicăm nu doar miniștrii, ci și companiile feroviare, în special tibineți, din partea Germaniei, pentru că ei sunt cei care se ocupă cu planificarea principală. Am avut discuții cu ei, dar acestea sunt informale. Estimările dimineți spun că acest proiect ar putea fi făcut cu costuri mai scăzute decât a fost estimat în planul de infrastructură german. Și atunci situația s-ar îmbunătăți mult, iar șansele de aprobare a proiectului ar fi mult mai mari. Nu fac iluzii în ceea ce privește complexitatea măsurilor pe care le vom lua dar sper că există bunăvoință în această comisie ca să ne asigurăm că putem merge mai departe. În ceea ce privește problemele de mediu, tot ce vreau să spun este că atunci când vorbesc pe, despre necesitatea de a comunica, comunicarea este un proces de a vorbi, dar și de a asculta în același timp. Și trebuie să învățăm să ascultăm mai bine pentru a anticipa mai bine temerile comunității. Așa cum am mai spus, m-am întâlnit cu toți primarii de pe uh, secțiunea italiano-austriacă uh, a tronsonului și am avut o discuție foarte bună și vreau să putem uh, dezvolta acest exercițiu pe axa nordică. Dacă pot să fac acest lucru cu asistență politică, eu vreau să am o, o politică de transparență, astfel încât oamenii să se poată mândri cu acest proiect. În ceea ce privește Italia și problema finanțării, comisiile care se ocupă de acest uh, tronson au fost uh, uh, încurajată de Curtea de Conturi și de uh, Comisia de Cheltuieli care toate aceste proiecte. S-a făcut o schimbare în liniile bugetare uh, italiene pentru a permite construirea acestui proiect. Deci, s-au făcut foarte multe manevre administrative pentru a asigura disponibilitatea acestor fonduri și pentru a se asigura de asemenea că documentele de achiziții publice pentru A20 vor avea acest, această sumă pusă deoparte de 34 de milioane pe an pentru proiectul nostru. Deci uh, sunt niște angajamente reale. Acum, firește, avem o nouă administrație în Roma și va trebui să demarez un nou dialog cu ei. Dar Deși s-au făcut uh, lucrări de proiectare în ceea ce privește uh, podul care traversează Sântora Mesina, acest proiect a fost deja anulat de fosta administrație în uh, prima fază a măsurilor de austeritate. Și accesul sudic și tunelul sunt, sunt chestiuni reale, dar uh, podul asupra Mesina a fost uh, uh, pus deoparte deocamdată. Proiectul prioritar 1 se va maturiza în două coridoare. Principalul coridor 5, care pleacă de la Helsinki și face legătura între nord și sud și ajunge până în Malta, acesta este uh, esențialul uh, uh, proiectului prioritar pentru viitor. Dar există și o altă dimensiune între est și vest, coridorul 2, care pleacă de la Varșovia. A, a, cam asta ar fi, domnule președinte. Mulțumesc. Trecem la următorul coordonator, proiectul prioritar 18 și 30 și coordonatorul este domnul Carl Pace, așa încât uh, el face parte din uh, fosta rețea a europarlamentarilor. Îți dau cuvântul, Carl. Um, respect to your uh, schedule, I will be very short. Uh... Având în vedere că trebuie să respectăm programul, o să fiu foarte scurt avem niște situații complet diferite față de punctul de plecare atunci când vorbim despre căile navigabile interne. Cred că este un lucru extrem de important. În activitatea mea de coordonator m-am concentrat în principal, nu 100%, dar în principal pe două coridoare uh, principale, PP18 și PP30. Începem cu PP18, deci proiectul prioritar 18. Legătura între Dunăre, Rin, deși și Mez, deși nu cred că va exista o navă care să plece din Rotterdam la Constanța, dar există multe uh, tronsoane intermediare și Proiectul este complex din două motive. În primul rând pentru că există um, foarte multe țări implicate, fiecare având complexitatea sa și scena sa politică și modificările de schimbările de guvern și nu pot să mă duc într-o țară fără să fac cunoștință cu miniștrii, pentru că altfel îmi imaginez că o să spună ce cauți în, în țara mea și de ce te bagi în uh, fluviile mele și în râurile mele. Deci, dacă este un nou ministru, atunci trebuie să demarăm un capitol nou cu fiecare guvern care se succedă. Încep cu PP18. Ce s-a întâmplat pe acest coridor? Pe 24 iunie, Consiliul a aprobat o strategie pentru dezvoltarea bazinului riveran al Dunării. Aceasta a fost o zi extrem de importantă pentru că Dunărea este coloana vertebrală a acestei strategii și pentru prima oară nu analizăm doar fluviul, ci tot ce înconjoară fluviul, deci tot bazinul. Deci nu ne interesează doar aspectele de navigabilitate, ne interesează și agricultura, apa potabilă, prevenirea inundațiilor, dezvoltarea regiunii și așa mai departe. Deci este o evoluție foarte importantă pe care o analizăm în mod holistic. Legătura sau coridorul are într-adevăr uh, sec uh, secțiuni critice. Și ca răspuns uh, la, la ceea ce spun domnul Kramer și domnul Hertug, avem Straubing Virsov. Am început această strategie de monitorizare. Avem un uh, studiu care progresează și uh, așteptăm raportul în decembrie. Comisia de monitorizare lucrează la nivel intern într-o mare armonie, dar poate lumea din afară vede altceva. Comisia de monitorizare reprezintă totuși un succes al acordului comun în care toate țările implicate, pe care toate țările implicate l-au semnat. În uh, primăvara anului 2012 așteptăm un raport foarte important în ceea ce privește traficul regional. Raportul este foarte important pentru că așa, l-am auzit pe domnul Hertug vorbind despre faptul că legăturile dintre Germania și Austria sunt, uh, uh, au probleme de trafic intens. Și folosirea căilor navigabile interne ar putea folosi. Dar trebuie să analizăm întreaga regiune și împărțirea între vechile modele de trafic cu camioane, căi feroviare și căi navigabile interne, trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla în regiunea respectivă dacă aceste căi navigabile interne sunt folosite mai intens. Studiul este așteptat în primăvara anului 2012 și anul viitor, după primul raport interimar, vom avea o conferință și cred că este extrem de important să discutăm primele rezultate ale studiului pentru că există în continuare dezacorduri în regiune și cred că este important să fim atenți la aceste lucruri să punem toate elementele pe masă și să vedem ce putem face pentru a rezolva nemulțumirile. Cu ideea că trebuie să avem niște căi navigabile interne care să poată fi utilizată. Apoi ajung la estul Vienei. O parte extrem de importantă a Dunării. Vă imaginați dacă ne uităm din Germania, Straubing Pilșovă este o parte crucială a fluviului și fără ea nu am avea o um, legătură între Rin, Main și uh, Dunăre. Același lucru se aplică și Vienei. La est de Viena, acolo unde este uh, Parcul Național, proiectul este întârziat. Uh, S-a întârziat și studiul uh, de impact. Toată lumea caută o soluție, dar cred că proiectul a fost întârziat multă vreme. Avem și uh, sectorul maghiar, unde situația progresează. Guvernul maghiar face o treabă foarte bună totuși. dar studiul sau ceea ce afectează studiul este modul în care aceste procese se vor finaliza, pentru că facem progrese și vrem să avem un rezultat final fără intervenția guvernului. Romanian. Apoi uh, sectorul bulgar și român, acolo se face o evaluare de impact asupra mediului. Am avut, am avut pe aceasta în iulie 2011 și coordonarea generală nu este perfectă în aceste țări, dacă pot să spun așa, și de aceea ne-ar face bine să facem progrese. There was a delay. Călăraș Brăila, sectorul acesta, aici au întârziat lucrările. Programul de monitorizare a fost implementat în conformitate cu toate regulamentele. Pentru o perioadă de patru ani se va studia viața, regimul de viață al uh, studionilor. Vom vedea care sunt parcursurile acestora. Am văzut uh, un uh, film documentar în acest sens și a fost extrem de interesant de văzut care sunt rutele acestor pești. Deci toată lumea poate să urmărească ce se întâmplă cu acești foarte, foarte frumoși pești. În toamnă 2012 tot proiectul va fi gata și lucrurile vor începe. Mai sunt uh, proiecte mai mici, dar le găsiți pe toate în raportul meu. Ele merg foarte bine. Apoi, proiectul 30 care este foarte important. Pentru prima dată va fi posibil să există o legătură din nord cu Île-de-France, deci de la Canal via Paris până la Rotterdam, la Ghent și așa mai departe. În 5 aprilie a avut loc un eveniment important. Președintele Sarkozy a lansat un dialog competitiv pentru construirea canalului. Construcția acestuia va dura cam 15 luni. Așteptăm decizia. Dar e clar că există un angajament din partea guvernului francez față de construcția acestui canal. cred că trebuie să lăudăm Flandra. Din păcate, țările de jos sunt un pic în urmă, dar să știți că lucrează la finalizarea rețelei lor, atât în uh, Valonia cât și în Flandra, iar uh, lucrurile pe care fac sunt grozave și le fac la timp. Și acest lucru este foarte important. Țările de jos și Flandra au fost de acord cu finalizarea coridorului Westerskelt până la Canal. Um... finalizarea celuilalt uh, proiect important. A existat un uh, comitet interguvernamental format din francezi, valoni și flamanzi am reușit să intrăm în legătură și cu guvernul uh, țărilor de jos și al Germaniei, care vor participa dacă vor, dar bineînțeles sunt invitați de acum înainte și vor participa la fiecare ședință. Cred că acest lucru este important pentru că se va discuta despre, în viitorul apropiat, despre costul acestor conexiuni și coridorul va avea succes doar dacă va fi utilizat. Toată lumea trebuie să fie de acord că trebuie să existe o taxă de drum, pentru că este un proiect scump, dar taxa aceasta poate să arate în multe feluri diferite. Cert este că taxa va fi un element important al acestui coridor. Pentru a integra mai multe moduri de transport, am invitat pe trei dintre co- colegii mei implicați în mai multe proiecte, PP16, PP17 și PP23, colegi pe care îi cunoașteți, să vorbească cu secretarul acestui proiect pentru a face toate aranjamentele în sensul facilitării interconectării acestor moduri de transport. Apoi, în Malta, în Mantova există un proiect foarte important. Ne-am întâlnit cu diversi miniștri, cu domnul Castelli, cu domnul Grația, cu profesorul Secchi și în cadrul unei conferințe am vorbit despre legătura dintre Milan și Veneția pentru a ocoli autostrăzile supraaglomerate care există acum și cred că sunt șanse bune să existe această extindere către Milan. Astfel, autostrăzile vor fi mai accesibile nu pentru camioane, ci pentru mașinile mici. Mulțumim, doamnă Pei. Să-mi cer scuze că v-am tot presat, dar vă dați seama că nu avem suficient timp facem tot ce putem. Am șase vorbitori pe lista mea, deci o să vă rog să vă încadrați strict în cele două minute. Acum șapte vorbitori. Deci strict două minute și am să vă întrerup microfonul dacă vă lungiți mai mult de atât. V-am avertizat. Domnul Marinescu mai întâi. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Ați prezentat uh, uh această prioritate care înseamnă uh, Dunărea, Dunărea Main-Rin. Spuneați că a apărut strategia Dunării, care este un document extrem de important și aveți dreptate că prezintă uh, pe lângă navigabilitate și celelalte uh, domenii. Dar până la urmă, dacă acest coridor nu devine un coridor de transport, nici celelalte domenii nu, nu vor putea fi uh, uh, dezvoltate acolo unde uh, am dori. De aceea eu cred că cel mai important lucru este ca acest coridor de la Constanța la Rotterdam, cum spuneați, să devină un coridor de transport important pentru, pentru Europa. Întrebarea mea este cum veți coordona TNT-ul cu strategia Dunării. Știți că în cadrul strategiei Dunării există uh, diverse domenii, fiecare domeniu are două țări care îl coordonează, deci ar putea să existe o colaborare între TNT și între, de fapt, între COR, între viitorul COR și acești coordonatori. Cum intenționați să faceți acest lucru astfel încât proiectele care sunt pe, în acest moment în derulare și care, care pot transforma acest canal într-un canal de transport foarte profitabil pentru Europa să poată fi uh, implementate. Mulțumim, domnule Marinescu. Domnul Alcadraui, două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea excelentă pe care ați făcut-o. Am înțeles că lucrurile merg înainte, încet, dar sigur. La 18 nu am de gând să intru în detalii pentru că sunt convins că colegii din grupul meu vor spune ce au de spus, dar dat fiind complexitatea proiectului, va trebui să spunem câte ceva. Dar la proiectul 30 ar dori să mă refer în primul rând. Acesta are un potențial extraordinar, extraordinar dacă legăm regiunea Paris de Belgia, de țările de jos și, în final, de Germania. Și dacă facem conexiunea cu proiectul 18, S-au subliniat proiectele cu, uh, dificultățile cu proiectul din Nord și dificultățile vis-a-vis -vis de ridicarea unor taxe. Și, într-adevăr, este o chestiune foarte delicată. Toată lumea este de acord că acest proiect este foarte scump și că trebuie să găsim o cale de a găsi o soluție adecvată în acest context, poate o soluție public-privată, care a mai fost menționată, dar se pune întrebarea următoare. Cum vom putea să definim această taxă, astfel încât să nu existe riscul protecționismului și să ne asigurăm că, nu așa, competitivitatea căilor navigabile interne nu este pusă sub semnul întrebării. Deci, întrebarea mea, de fapt, este care sunt procedurile care vor fi utilizate pentru a defini această taxă. Cine va face definirea ei? Autoritățile franceze, dumneavoastră, coordonatorii de la comisie, veți sta în jurul unei mese și veți lua această decizie? Mi-ar uh, face bine să știu mai multe informații vis-a-vis -vis de procedură. Mulțumesc. Uh, Mr. Van Dalen, two minutes, please. Mulțumesc, domnul Van în două minute. dank voor uw inzet van de... Mulțumesc, doamna Paes, pentru angajamentul dumneavoastră față de acest sector. Aș dori să, văd câte, să vă pun câteva întrebări cu privire la proiectul 18, Comitetul de Monitorizare. Acesta ține cont de toate opțiunile și inclusiv de opțiunea 0, să nu facem nimic. Are în vedere toate opțiunile, tot spectrul acestora? sau se concentrează doar pe soluții intermediare. În al doilea rând, Comitetul de Monitorizare a, a învățat lecția ce era de învățat în urma experienței Main Dunăre. Aș dori să știu ce se poate face pentru a prezerva peisajul, care este de-a dreptul interesant și uh, impresionant dacă mergi cu bicicleta pe acolo. Mă întreb dacă s-au învățat lecțiile care trebuiau învățate. Mulțumesc. Mrs. Lichtenberger, Doamna Lichtenberger, două minute, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să mă limitez la a vorbi despre sectorul la est de Viena. Trebuie să spunem că aici s-a încercat să scăpăm de obligația noastră și să respectăm standardele mai înalte ale Parcului Național și ăsta este motivul pentru care proiectul de fapt a eșuat și cred că faptul că acum nu înregistrăm progrese suficient de rapide, așa cum își doresc mulți, ar putea să ne facă să ne gândim că poate nu există vehicule adaptate la acel tronson. Există multe alte motive în spatele acestui eșec. Nu trebuie să învinovățim Dunărea pentru asta. Aș dori să spun, de exemplu, că birocrația în relația cu Serbia a fost un astfel de motiv a fost practic obstacolul principal în calea succesului proiectului și există în continuare probleme în acest domeniu. Trebuie să verificăm exact ce se întâmplă și în un al doilea punct, ce facem cu vapoarele care trebuie să fie adaptate la transportul pe rutele navigabile interne. Știți foarte bine cât de mari ar trebui să fie investițiile în Ungaria pentru a ne încadra în regulamentele relevante și știți foarte bine că, dată fiind situația actuală, nu ar merge repede aceste lucruri. Nu ar fi poate mai util să facem acum ceva pentru ca lucrurile să se schimbe? Nu ne ajută cu nimic dacă doar stăm cu brațele încrucișate și visăm. În al treilea rând, aș dori să știu care sunt bunurile transportate pe aceste căi interne Cunosc studiul cu privire la Dunăre. Acest studiu nu este așa cum ar trebui să fie și aș dori să-l uh, reanalizați. Doamna Țicău, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei uh, Carla Pais. Uh, aș vrea să mă refer la zona Călăraș-Brăila, unde ați spus că lucrările sunt întârziate cu patru ani datorită uh, discuțiilor uh, privind uh, mediul și protecția sturionilor, uh, totuși este nevoie să fie asigurat șenalul de navigație. Vreau să specific că în vară au fost foarte mari probleme de navigație pe Dunăre și acum nivelul este extrem de scăzut și în unele locuri nu se poate asigura navigația. O a doua întrebare se referă la modul în care doriți și modul în care vă veți implica în uh, facilitatea Connecting Europe, astfel încât cât mai multe porturi la Dunăre să fie noduri secundare sau principale în rețeaua Core Network. Dau exemplu conurbația Galați-Brăila-Măcin, cu aproape 800.000 de, de locuitori, centru industrial, centru uh, universitar, port la Dunăre, asigură și legătura cu Ucraina și cu Republica Moldova. Această conurbație ar trebui să fie uh, Uh, nod principal în rețeaua Cornetor și sper să sprijiniți acest lucru și nu numai acest port, această conurbație, ci cât mai multe porturi la Dunăre. Uh, o altă întrebare se referă la unificarea sistemelor de navigație pe Dunăre și Rin și, de asemenea, ultima întrebare se referă la programul Naiades, la modernizarea flotei uh, fluviale și la modernizarea porturilor. Noi ne dorim să fie continuat programul Naiades și sper să Uh, ne sprijiniți uh, și în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Thank you. Mr. Kramer, two minutes, please. Mulțumesc, domnule Kramer, două minute, vă rog. Da- în primul rând, mulțumesc pentru acest raport. Știți foarte bună, și foarte bun, bine că 80% din transporturile pe căile navigabile interne au loc în Perin și nu facem decât să întreținem un vis aici. Eu am fost implicat în acest sector 25 de ani și tot la 15 minute trecea un vapor mare, vă pot spune. Pe alte sectoare vezi foarte puține vapoare și la Dunăre vă pot spune că vezi foarte rar câte un vapor de gabarit mare. Deci Dunărea este navigabilă și pentru aceste tipuri de vase. Și Cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru. Dunărea, dacă nu facem ceva, va fi pur și simplu o groapă de gunoi. Ați văzut ce fac cei de la Greenpeace, care tot scot deșeuri din Dunăre. În loc să navigăm pe Dunăre, aruncăm gunoaiele în ea. Nu ar dăuna deloc dacă pe Dunăre ar naviga vapoare mai mari. Și de aceea cred că trebuie să ne gândim exact unde trebuie să facem investițiile. la, în sectorul feroviar, încercăm să transferăm costurile asupra consumatorilor. Dar în cazul operatorilor căilor navigabile interne, vorbim despre niște persoane care nu plătesc niciun fel de taxe. Deci fie plătesc toți, fie nu plătește niciunul. Trebuie să fie ridicate taxe pe toate căile navigabile interne și atunci și nu se poate să avem taxe doar pentru unii și nu și pentru alții. Avem nevoie de o, un cadru concurențial echitabil și trebuie să fie respectat acest lucru și trebuie să fie respectate și limitele de emisii. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc și din partea mea. Am o întrebare foarte scurtă și vă rog să-mi dați un răspuns concret. Există o societate în Bavaria care adesea argumentează că Uniunea Europeană le prescrie să facă extinderi la Straubing. Și aș dori să știu dacă nu cumva Germania ar trebui să ia aceste decizii și nu Uniunea Europeană? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Pais. Aveți la dispoziție 10 minute pentru a răspunde. Voi începe cu domnul Marinescu. Dumneavoastră m-ați întrebat cum putem uh, corela acest coridor de transport uh, cu tente. Domnule Marinescu, la Comisia Europeană, noi uh, lucrăm cu o abordare complet nouă. Ea nu este încă finalizată, dar este avansată și îndată ce va fi gata, va fi prezentată și Parlamentului. Dumneavoastră ați uh, spus aici un lucru foarte bun. Ar trebui uh, ca pe viitor, într-adevăr, să corelăm cele două abordări. Deci TNT-urile cu strategia Dunării. Vom uh, lua notă de solicitarea dumneavoastră. Domnule Alcadraui, taxele cum uh, să aplicăm taxe? Aceasta e întrebarea, nu-i așa? Și nu este de responsabilitatea Comisiei Europene, a autorităților franceze sau a autorităților belgiene. Uh, există și un comitet al utilizatorilor. Aceasta este o instanță foarte importantă, deoarece ei ne pot uh, da o reacție. De exemplu, dacă formulăm taxa într-un mod, ei ne pot spune dacă ea poate fi acceptată și suportabilă. Vrem uh, ca acest coridor să fie utilizat uh, și uh, deci vom consulta comitetul utilizatorilor. Vrem să ne asigurăm că modul în care concepem taxa și o implementăm va face posibilă utilizarea canalului. Nu vrem să uh, lăsăm aceste companii fără niciun fel de profit, pentru că atunci, vă dați seama, nu ne alegem cu nimic. Există niște fluxuri foarte mari de mărfuri care merg în această direcție și avem niște puncte nodale pe care uh, guvernul francez le-a introdus cu mare inteligență pe acest canal, așa că fluxul s-ar putea să se dubleze sau chiar să se tripleze ca volum. Deci uh, trebuie să procedăm și noi cu inteligență. Cred că dacă facem acest lucru, canalul se poate dovedi un mare succes. Chiar și în propria mea regiune din uh, Olanda există un flux de transport uh, foarte intens către nordul Franței. Aceeași politică trebuie să fie aplicată și la căile navigabile interne. Deci dacă vom implementa o taxă, trebuie să consultăm comitetul de utilizatori ca să ne asigurăm că ea va fi un succes. În ce privește calendarul, trebuie să ne mișcăm repede, se va întâmpla curând, dar deocamdată mai avem ceva timp pentru că n-am săpat canalul. Deci uh, va trebui să ne pregătim pentru niște bătălii serioase. Domnule Van Dalen, Comitetul de monitorizare monitorizează ceea ce se face în acest studiu. Nu studiază lumea înconjurătoare, ci analizează toate rezultatele studiului care vizează cei 70 de kilometri de pe secțiunea Straubing-Virsov. Deci toate evaluările de mediu nu erau actualizate, așa că ei le aduc la zi și încearcă să analizeze toate posibilitățile. Pentru studiul de impact erau uh, prevăzuți trei ani, deci în anul 2012 vom avea rezultatele finale și Comisia de Monitorizare le va analiza, va analiza acest studiu. Există și uh, specialiști în științele mediului printre membrii acestei comisii și pot să vă spun că ideea este ca ei să ne ajute să nu ne certăm după aia pe cifre și pe tot felul de previziuni. Doamna Lichtenberger, nu prea am înțeles uh, la ce v-ați referit când uh, ați vorbit despre camioane și despre autovehicule care să fie adaptată pentru traficul pe fluviu. Intervenție fără microfon. Yes, but that... Pentru nave? Bun. Doamna Lichtenberger, anul trecut și acum doi ani și acum trei ani, cred că m-ați întrebat exact același lucru. Dacă, bine, înțeleg eu, o uh, navă este concepută în funcție de cerințele pieței. Putem să îndreptăm pe oamenii de știință să cerceteze aceste probleme, dar noi aici vorbim despre un coridor, nu vorbim despre nave care fac un trafic local, ci vorbim despre nave care să poată merge din Le Havre până în Ungaria. Deci la ce bun să avem uh, o navă construită doar pentru Dunăre? Dacă este prea mare pentru strâmtori, atunci ce rost mai are să facem acest coridor? Eu cred că trebuie să ne dăm seama că și piața va răspunde la cererile, nu? Dacă e, va exista o cerere de astfel de nave, ea va produce nave. Din câte știu, Ungaria își va construi propriul șantier naval, deci iată, există o posibilitate de a analiza și această idee a dumneavoastră. Dar nu cred că piața va construi astfel de nave care să nu poată să traverseze întregul coridor. Doamna Țicău. Cât privește partea Brăila Călăraș, cred că lucrurile decurg bine acum. De fapt, eu sunt mai îngrijorată de restul uh, restul acestui coridor, mai degrabă de partea bulgară. Deocamdată lucrurile merg bine acolo și uh, monitorizarea decurge bine. Cred că putem demara lucrările și sunt complet de acord cu dumneavoastră dacă chiar vrem să folosim acest coridor în modul pe care îl intenționăm, atunci trebuie să avem și puncte multimodale în care să existe acces la siturile industriale. Nu vrem, într-adevăr, să existe inversiunea modală. Vom încerca să combinăm uh, cele trei moduri de transport. Aveți uh, perfectă dreptate și exact asta a făcut și guvernul francez. Uh, pe Sena au spus aici, aici, aici vom avea puncte multimodale. Exact același lucru trebuie să-l facem și noi pe Dunăre. Deci o să vorbiți cu autoritățile de acolo și să vă asigurați că înființați cele trei puncte sau punctele. Domnule Kramer, unul dintre obiectivele pe care le învisajăm este turismul. Da, e important pentru regiunea aceasta și e important ca toate regiunile, de fapt, să se poate pregăti pentru acest sector. Există situri foarte interesante de-a lungul Dunării și cred că turismul constituie o oportunitate reală pentru toate țările prin care trece Dunărea. Poluarea este o problemă, însă nu cred că are nimic de a face cu navigabilitatea Dunării. După cum bine ați spus, eu uh, m-am dus la Ips, am fost acolo o zi întreagă și am văzut trei nave ca olandeză, pot să vă spun că am fost șocată. Știu că Dunărea nu este navigabilă pe tot parcursul ei, de aceea și facem acest coridor, nu-i așa? Eu sunt uh, mereu surprinsă că în Olanda verzii sunt uh, pentru căile navigabile interne, deoarece, spun ei, este soluția care respectă cel mai mult mediul înconjurător și pot exista nave care să fie curate, dar dumneavoastră, de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră, îmi vorbiți de parcă eu n-aș vrea decât să poluez toată Dunărea. Nu e adevărat. Nu vreau să existe poluare. Și nicăieri, niciodată nu m-am gândit că eu aș vrea să poluez acest fluviu. Revenind la taxe, ei bine, să zicem că avem un camion care merge de la Rotterdam la Genova. Avem uh, o șosea, ne trebuie semafoare, se construiesc restaurante pe parcursul acelei șosele. Facem tot posibilul pentru a le face viața mai ușoară camionagilor. De aceea ei vor plăti o taxă dacă parcurg acel drum. În schimb, pentru Dunăre, ce facem? Vom avea o taxă în momentul în care vom avea și servicii. Același lucru este valabil și pentru Sena, pentru că acolo nu pot trece decât nave foarte mici. Ei bine, acestea vor fi scutite de la taxe, deoarece deja au ocazia, au posibilitatea de a trece pe acolo. Deci, pe viitor, aceste nave nu vor fi taxate, însă deoarece proiectul este foarte scump, toată lumea va trebui să contribuie Domnule Ertug, dumneavoastră ați pus ultima întrebare? Am să vă și răspund. Ei bine, răspunsul este tocmai de aceea facem studiul. Alt răspuns nu, nu vă pot da acum, poate anul viitor o să vă pot spune mai multe. Noi facem acest studiu ca să vedem ce trebuie întreprins pentru ca acest canal să fie navigabil eforturi de amploare, eforturi de mai mică amploare, vom vedea. Președintele, mulțumim, doamnă Pace. Acum uh, trecem uh, mai departe. Să știți, uh, dragi colegi, că suntem în întârziere cu 30 de minute. M-am gândit că poate ar fi bine de menționat acest lucru. Mergem mai departe la proiectul 21, Autostrăzile Mării. Coordonator este domnul Valente de Oliveira. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a pune accentul pe schimbările calitative care au avut loc în acest an. După care voi vorbi despre proiectul propriu-zis. Autostrăzile... Domnule Olivera, vă rog să mă scuzați. Deputați, stimați deputați, vă rog. Unde vis manierele? Puteți continua, domnule Oliveira. Mulțumesc autostrăzile mării uh, se referă la o problematică destul de complexă. Avem nevoie de uh, terminale de GNL pentru reducerea emisiilor, de ghișeuri unice și de o logistică mai bună. Este nevoie de interconectări mai bune în partea de uscat. Trebuie să integrăm transportul maritim în lanțul logistic și trebuie să asigurăm uh, siguranța și uh, navigabilitatea în condiții de gheață pe Marea Baltică. Transportul maritim este foarte important pentru comerțul cu exteriorul, dar și pentru comerțul extern. Iar uh, aceste lucruri sunt esențiale pentru uh, proiectele TNT. Autostrăzile mării sunt uh, importante pentru porturi, pentru că asigură conectarea, pentru că asigură o mai mare siguranță, reduc poluarea și sigur că e nevoie pentru ca ele să se înfăptuiască de un sprijin financiar la nivel comunitar. În ce privește schimbările cantitative de anul trecut, pot să vă spun următoarele. Am existat câteva evoluții concrete. Am avut un proiect pilot care și-a arătat beneficiile și acum avem 12 proiecte care însumează aproximativ 250 de milioane de euro, deci o investiție totală de peste 850 de milioane de euro. Care sunt însă perspectivele de viitor? Avem uh, deja câteva rezultate și considerăm că estimările trebuie revizuite și uh, vom avea nevoie de mai mulți bani. S-ar putea să fie elaborate încă alte proiecte, șapte proiecte, pentru care vom avea nevoie de alte câteva sute de milioane de euro. Vom uh, lansa o nouă cerere de oferte în 2012 pentru a atrage și mai multe proiecte, ceea ce înseamnă că pentru toată perioada de finanțare, 2007 până în 2013, doar pentru proiectele TEN vom avea 30 de proiecte și și o sumă de 400 de milioane, dar investițiile totale vor fi mult mai mari, vor putea ajunge până la 2 miliarde de euro. În plus, dacă ținem cont de celelalte scheme de finanțare și aici mă gândesc la investițiile sprijinite de Banca Europeană de Investiții, de Marco Polo și fondurile structurale, deci suma totală de investiții ar putea crește și mai mult ceea ce înseamnă că piața este de acord cu acest nou concept de finanțare care a fost lansat în 2007 și iată continuă. Aceasta este o poveste de succes care are nevoie însă de o continuare adecvată în următoarea perioadă financiară. Trebuie să sprijinim integrarea transportului maritim în lanțul de transport global și, bineînțeles, să asigurăm interconectarea cu uscatul în tente. Există un rol tot mai uh, crescut pentru porturi, care sunt elemente cheie în rețeaua de bază și uh, care sunt incluse în coridoarele de transport. O finanțare mai adecvată ne va ajuta să finanțăm uh, proiecte ce ne vor permite să reducem emisiile generate de nave, uh, dioxid de sulf și de azot și vom putea naviga pe toate apele noastre, toate apele europene, inclusiv uh, în Marea Nordului sau Marea Baltică, unde se înregistrează gheață va fi mai ușor să facem formalitățile pentru că va exista ghișeul unic. ...2013 este un an de referință, dar cu sprijinul dumneavoastră sperăm ca toate acestea să fie finalizate înainte de 2020. Anul acesta avem 18 proiecte noi, 3 pe logistică, 5 sunt pentru conectarea cu um, uscatul, cu hinterlandul. Avem uh, conectări cu Marea Nordului, cu Adriatica, avem uh, noduri. Și încercăm să facem uh, o aplicare a tehnicilor informaționale în toate aceste puncte. Între Rostov și Ghețer avem o îmbunătățire a serviciilor portoare, mai avem un alt proiect uh, Mona Lisa pentru sporirea siguranței și avem un proiect pentru introducerea gazului natural lichefiat, care e foarte interesant, important pentru noi. Am făcut câteva recomandări, nu vi le spun în detaliu, poate vi le trec doar în revistă pentru că e important să le amintim, cred, deoarece ele sunt în continuare acțiunilor întreprinse anterior. Trebuie să analizăm uh, infrastructura integrată a porturilor. Vrem să îmbunătățim uh, conexiunile cu infrastructura de pe uscat. Vrem să dezvoltăm niște servicii de infrastructură inteligente, de exemplu, trasarea și detectarea. Vrem să promovăm activități și să comandăm studii pentru a înțelege cum putem ajuta acest sector mai bine. Am vorbit deja despre un studiu pilot, e bine, putem întreprinde și alte acțiuni pilot care să slujească drept inspirație prin rezultatele pe care le dau. Putem să sprijinim mai bună organizarea porturilor și activităților portuare. Le putem privi ca pe niște portaluri Apoi, consider că este foarte important să îmbunătățim educația, instruirea și cooperarea. Deci să educăm uh, resursa umană, elementul uman. Și mă refer aici și la pilot și la echipajul de bord, dar mă gândesc și la cei care asigură logistica, cei care lucrează la societățile de logistică. Trebuie să integrăm mai bine operațiunile. De exemplu, ghișeul acela unic este extrem de important dacă vrem să îmbunătățim uh, transportul și serviciile maritime. De asemenea, să punem accent pe cercetare. Cred că trebuie să sprijinim uh, cercetarea și uh, evoluțiile tehnologice pe care apoi să le putem aplica la nave și echipamente. Poate vă amintiți că în Europa am făcut foarte multe îmbunătățiri pentru vasele de croaziere, dar nu și pentru celelalte categorii. Eu zic că putem să remediem această problemă. Poate vă amintiți că acum câțiva ani am propus să, uh, să existe o unitate de coordonare pentru finanțare. În continuare, consider că ar fi avantajos să existe un ghișeu unic și pentru cadrul de finanțare. De asemenea, aș dori să văd ca aceste ghiduri sau aceste linii directoare ale TNT cu învățăminte și experiențe aș vrea să le văd aplicate. Vrem să simplificăm birocrația, vrem să conlucrăm mai bine cu țările învecinate. Poate știți că majoritatea țărilor de la granița de est depind foarte mult de porturile din vest. Ele sunt foarte dornice să se conecteze cu vestul. Și aici mă gândesc mai ales la Rusia, Belarus, Ucraina, Moldova și, de ce nu, Kazakhstanul și acesta are exporturi uh, foarte mari care trec prin uh, porturile europene. Am menționat uh, acțiuni pilot, în special în legătură cu GNL-ul, consider că sunt importante. Am avut o întâlnire aici la Bruxelles cu Lituania săptămâna trecută și, de fapt, acolo am ascultat niște relatări despre toate țările din uh, partea aceea a Europei. Ele sunt dornice să dezvolte niște terminale pentru GNL, deoarece este o opțiune mai sigură, mai sigură pentru mediu și există beneficii clare pe care această opțiune le aduce. Am tot spus de mult timp că studiile geostrategice ne pot ajuta să înțelegem mai bine problemele cu care ne confruntăm. Nu o să mă lungesc prea mult, vreau să spun doar că avem nevoie de parteneriate public-private care să ne ajute în uh, proiectele noastre. Proiecte care, sigur, ne cer multe eforturi recomand uh, să se înființeze o legătură specială cu vămile. Vămile reprezintă un domeniu foarte complicat și trebuie să înțelegem că și ei au uh, problemele lor, sunt supuși la o presiune foarte mare și trebuie să fie atenți la o serie întreagă de aspecte. Noi însă depindem de ei, depindem de munca lor. De aceea e bine să existe un sistem de tip ghișeu unic. Deci, haideți să ne asigurăm de colaborarea vămilor. Și, în fine, mai vreau să spun că statisticile sunt foarte importante, deoarece ele ne ajută să înțelegem ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, am șapte vorbitori pe listă. Până acum, uh, deputații s-au limitat la timpul de vorbire. Încep cu domnul Cancian două minute. Mulțumesc domnului coordonator de Oliveira pentru acest raport foarte detaliat. Eu aș dori să analizez punctul 7 al raportului infrastructura, aspectele de infrastructură și legăturile dintre porturi și rețelele uh, de transport terestre, cred că trebuie să fie prima noastră prioritate. Interoperabilitatea între diversele situații în porturi, spre exemplu. Pentru că porturile reprezintă acces către rețele, deci aveți perfectă dreptate atunci când vorbiți despre interoperabilitate. De asemenea, formarea resurselor umane și actualizarea flotei, modernizarea flotei, este în momentul de față ne confruntăm cu o criză în domeniul construcției de nave, deci trebuie să luăm în calcul și acest lucru. Avem un buget TNT și v-ați referit și la parteneriatele public-private, care mie mi se pare extrem de importante și cred că finanțarea cu obligațiuni de proiect ar fi un instrument uh, chiar bun. Dar vreau să știu ce părere aveți despre uh, programul Marco Polo, care cred că nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor și ce credeți despre obligațiunile de mediu pe care le-am analizat acum un an. Mulțumesc, domnul El Cadraui, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului de Oliveira pentru această introducere. Înțeleg că sunteți interesat de eficientizarea sectorului ceea ce reprezintă un punct esențial, într-adevăr. Dar am și alte observații de făcut. În primul rând, aveți o imagine de ansamblu a impactului proiectelor existente? Care este efectul, care este rezultatul proiectelor care au fost deja realizate? Aveți idee dacă fluxurile de marfă s-au mutat de pe sectorul rutier pe sectorul maritim? În ceea ce privește distribuția regională a acestor proiecte selecționate. Există o predominanță clară în Europa de Nord-Est. Crezi că oamenii din Sud se vor putea prevala de asemenea oportunități? Apoi, liniile directoare pentru TNT pentru perioada următoare. Cum evaluați proiectul de linii directoare prezentat de comisie? Credeți că au luat în calcul recomandările pe care le-ați uh, făcut an după an? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ugias, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, coordonatorului pentru acest raport excelent. Eu am doar două întrebări, așa că o să fiu succint. În primul rând, ne puteți oferi informații mai exacte în ceea ce privește uh, așteptările pe termen lung 2014-2010, perspectivele pe termen lung 2014-2020, deci ne puteți spune care sunt detaliile noastre de planificare. A doua întrebare se leagă de cerințe. Dumneavoastră ați spus că ar trebui să existe niște cerințe legate de aceste proiecte și atunci care ar fi așteptările pentru um, achizițiile publice din 2012 și după aceea, în special pentru uh, țările insulare, pentru că știm că acesta în mod evident, au uh, limite terestre și uh, limite maritime, asta e foarte clar. Deci uh, e rezonabil să ne așteptăm ca ele să îndeplinească toate cerințele pe care le-ați menționat. Nu ar fi mai corect să avem o soluție care să se potrivească caracteristicilor uh, specificităților fiecarei țări? Mulțumesc, doamna Lichtenberger, două minute. Ja, herzlichen Dank für Ihren Mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Aveți mult de luptat cu faptul că marile obstacole, de exemplu lipsa deciziilor din partea statelor membre, uh, Știți foarte bine că într-o ședință TEN am analizat toate aceste probleme. Exista o listă întreagă de porturi neîncadrate și un al doilea aspect, primesc foarte multe informații din partea unor oameni care spun că uh, trebuie să respectăm democrația. Dar acest lucru nu se întâmplă. De exemplu, când uh, o societate privată nu are, care nu cooperează cu unul din marile grupuri italienești, uh, nu are nicio șansă să penetreze uh, marile porturi din nordul Italiei. Și cred că asta este ideea. Trebuie să transferăm puțin ponderea din nord către sud. Asta e problema principală. În ceea ce privește short sea shipping, aș dori să știu din partea dumneavoastră dacă puteți observa vreo evoluție în sensul de a face mai atrăgătoare rutele mai scurte pe sectorul maritim Ați enumerat mai multe lucruri, dar nu a fost clar pentru mine ce e esențial pentru dumneavoastră. Ce considerați dumneavoastră că este esențial? Întrebarea mea este de fapt următoarea. Cum puteți să prioritizați mai bine sau să faceți ca statele membre să prioritizeze mai bine? Întrebarea este ce anume leg de uscat de hinterland. Îmi trebuie se, îmi trebuie poate structuri mai bine conturate. Mulțumesc two minutes, please. Mulțumesc, domnul Cumuțacos, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Este un proiect uriaș și foarte ambițios, fără îndoială. Deci veți fi bombardat în mod evident cu întrebări. Iar în timpul pe care îl aveți la dispoziție, sper că veți putea răspunde măcar la o parte din aceste întrebări. Am și eu câteva întrebări. Pentru că din raport văd că un aspect fundamental este că se vor folosi nave din ce în ce mai mari, cu marfă din ce în ce mai multă. Uh, ceea ce, în mod evident, va avea un efect asupra infrastructurii portoare pentru porturile implicate în proiect pentru infrastructură, pentru uh, întreținerea acordată navelor și așa mai departe. Credeți că această tendință către nave mai mari va continua și pe viitor, având în vedere că în acest moment transportul este afectat negativ de criza economică? putem face o planificare pentru următorii 5 sau 10 ani pe baza faptului că această tendință va continua, deci că vom continua să construim nave din ce în ce mai mari? Sau credeți că această tendință se va finaliza? Pentru că se vede deja că este oarecum în scădere această tendință. Apoi o altă observație importantă. Văd în noua planificare că vom trece de la 300, de la mai bine de 300 de porturi la 27 din rețeaua Cor. Deci, vreau să știu cum ați stabilit această reducere, cum ați definit până la urmă aceste porturi din uh, rețeaua COR. Deci este important de știut acest lucru pentru că este o modificare importantă. Apoi, uh, formarea. Formarea se referă doar la marinari sau uh, se va, va fi extinsă și la uh, angajații portuari? Pentru că vorbim aici despre o problemă de structură. Am și alte întrebări. Dacă mai puteți da încă un minut, domnule președinte, o să vă rog. Suntem deja în mare întârziere și avem mulți al, alți vorbitori pe listă, așa că voi fi foarte strict. Două minute și atât. Dacă aveți alte întrebări, sunt convins că domnul de Oliveira va reveni să mai discute cu noi. Dar noi nu vedem decât studii în uh, Sud și nu programe uh, reale. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicito ao Sr. Professor, não só pela qualidade do seu... Domnul Teixeira, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, felicitări coordonatorului pentru treaba excelentă pe care a făcut-o în acest proiect important. Este important, într-adevăr, să avem o economie maritimă veritabilă pentru uh, anumite zone. Acest lucru este extrem de important. Uh, Uh, transportul multimodal este foarte important având în vedere unde ne aflăm noi și care sunt sensibilitățile noastre geografice. Dacă ne uităm la uh, geostrategie, există niște legături interne care trebuie luate în calcul. Uniunea Europeană are o zonă economică exclusivă de 25 de milioane de kilometri pătrați, dintre care avem și o parte de ape ultraperiferice. Trebuie să se facă un studiu legat de carburanți pentru utilizarea unor carburanți mai ecologici, ceea ce este extrem de important pentru strategia 2020, pentru că trebuie să analizăm și reducerea emisiilor de dioxid de carbon și, în același timp, trebuie să transformăm sectorul într-unul mai competitiv. Acest lucru este foarte important, dar este și mai important uh, pentru zonele foarte îndepărtate, foarte izolate. Deci trebuie să facem o legătură cu această rețea de porturi europene. Trebuie să avem o platformă care să integreze Spania, Portugalia, eh, Ciprul și porturile germane. Acest lucru s-a analizat deja. Și singurul vector care ne stă la dispoziție este cel maritim, deci trebuie să ne asigurăm că el este competitiv. Vreau să știu ce părere aveți despre asta, având în vedere unicitatea uh, poziției noastre. Ce părere aveți despre acest proiect? Cred că ar trebui să ne uităm și la multiporturi. Aveți sugestii practice? Mulțumesc și doamna Țicău, acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului de Oliviera pentru prezentare. Uh, Aș vrea să vă întreb dintre proiectele pe care le-ați menționat, câte se referă la Marea Neagră? Pentru că mi-aduc aminte că, din păcate, existau linii de finanțare pentru coridoare maritime uh, pe distanță scurtă, dar uh, o linie bugetară dedicată Mării Baltice, o linie bugetară dedicată Mării Mediteranene de Est, o linie bugetară dedicată Mării Mediterane de Vest, și mai departe. Din păcate, pentru Marea Neagră nu exista o astfel de linie de finanțare și vreau să vă întreb câte dintre proiectele la care vă referiți, ca fiind un progres, se referă și la Marea Neagră și care ar fi pașii de făcut pentru a dezvolta coridoare maritime pe distanță scurtă la Marea Neagră. Subliniez importanța geostrategică a Mării Negre pentru independența, pentru siguranța aprovizionării cu energie a Uniunii Europene și v-aș invita ca la începutul anului viitor să organizăm o conferință la Constanța pentru a discuta exact despre coridoarele maritime la Marea Neagră. Vă mulțumesc. Thank you. Mr. De Oliveira, if you could answer some of those as briefly as you possibly Mulțumesc, domnule de Oliveira, dacă puteți să răspundeți cât mai pe scurt, fără a nu rata niciuna dintre întrebări. Eh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare privind conexiunile cu infrastructurile de pe uscat. Am uh, pus la punct în urmă cu câțiva ani că în momentul în care un proiect de prioritate uh, există, trebuie să se facă legătura cu căile ferate. Dar acest lucru nu este întotdeauna posibil. Și trebuie să fim conștienți de faptul că trebuie să înregistrăm ameliorări la nivelul transportului pe uscat pentru a facilita transportul maritim. Acest lucru se întâmplă la Gdansk, în Polonia, pentru că sistemul feroviar înspre sud nu este operațional, dar există căi navigabile între Gdansk și Varșovia. Trebuie să explorăm această posibilitate de conectare chiar via șosele până în momentul în care avem căi ferate operaționale. În ceea ce privește interoperabilitatea, acest lucru este o condiție sine qua non. Resursele umane trebuie să fie formate în acest sens și acest lucru a fost uh, subliniat de prietenul nostru din Grecia. Sprijin formarea, dar formarea trebuie să beneficieze tuturor personalului de la board, dar și personalului din firmele de logistică. Documentul pe care l-am citat este foarte complex, este documentul Incoterms și acolo se face referire la toate tipurile de transport intermodal și este absolut necesar ca personalul să fie format pentru că este un, un, un domeniu complex și trebuie să facem ca el să fie accesibil tuturor. Toată lumea trebuie să aibă posibilitatea să nu se confrunte cu obstacole la nivel de resurse umane. La prima întrebare, bineînțeles, bugetarea trebuie, liniile bugetare trebuie să crească pentru că ne dorim foarte mult această conexiune, dar trebuie să ținem minte că Europa oferă 80% dintre exporturi pe cale maritimă. Și, de asemenea, transportul de bunuri intern, pe cale internă se face pe căile navigabile și uh, prin transportul maritim. Ecobonusul. Ecobonusul este un lucru care a dat rezultate bune în Italia. Cred că trebuie să fie extins la toată Europa. Dacă nu este posibilă această extindere, atunci măcar anumite regiuni ar trebui să poată beneficia de acest tip de stimulente. Știu că Italia, Franța și Spania se pot reuni pentru a beneficia de acest sistem, pentru că este un sistem foarte ușor de măsurat. Sumele se referă mai degrabă la costurile externe impuse comunităților și oricum funcționează foarte bine pentru că se poate administra, se poate gestiona foarte bine și poate fi un lucru bun. A doua întrebare vizează impactul mai multor proiecte. Bineînțeles că noi știm care este acest impact ne, ne preocupă îmbunătățirea tipurilor de combustibil și îmbunătățirea motoarelor în general. Chiar când avem uh, vase de croazieră în porturi, vedeți că motoarele lor funcționează într-una pentru că ele sunt cele care generează electricitate. Dar uh, portul nu poate să le ofere compensații pentru energia pe care o generează pentru un oraș mic de 3.000 de persoane, de exemplu. Este nevoie de GNL-uri pentru aprovizionarea cu energie în porturi și trebuie să existe posibilitatea ca motoarele să funcționeze cu mai multe tipuri de combustibil, cu două, și cu combustibilii tradiționali și cu cei moderni. Și aceste chestiuni sunt în curs de a fi discutate și suntem foarte preocupați de importanța acestei chestiuni și de impactul pe care rezolvarea acesteia l-ar avea. V-ați plâns de faptul că Nordul este supra-reprezentat în acest proiect. Ei bine, dacă vă uitați la proiectele la care am făcut referire, în special cele 8 din acest an, veți vedea că un număr de proiecte există în trimiterile noastre, dar Alte proiecte sunt mai degrabă de natură generală. Mos Frumos este un proiect bun, uz poate fi extins. Există multe lucruri, multe sisteme tradiționale în Nord care fac legătura cu Danemarca, cu Germania, cu Bolonia, dar este cert că există și alte elemente care au un important care un, au, au un impact mai mare în sud. A treia întrebare acum. Perspectivele pentru traseele lungi. Sper că cifrele pe care le-am numit vor fi luate în considerare. Trebuie să existe sprijin pentru augmentarea bugetului în acest sector vorbim despre un sector care chiar merită sprijinul dumneavoastră, din punctul meu de vedere. Al doilea aspect al acestei întrebări era care sunt condițiile. Ei bine, condițiile sunt stabilite înainte de cererea de ofertă. Deci, oficialii de la Bruxelles pot să răspundă la toate întrebările legate de propunere și cred că majoritatea lucrurilor pot fi rezolvate și pot fi făcute. Al treilea aspect se referă la agenții. Anul trecut am avut o întâlnire la Madeira cu toate regiunile insulare ale Europei, chiar și cu al doilea departament de dincolo de mări și am văzut că majoritatea chestiunilor generale pe care le cunoaștem, de exemplu, urmărirea uh, vaselor, trasabilitatea lor, eh, și toate acestea îndeplinesc condițiile, standardele acestor porturi. A patra chestiune. Sunt de acord cu faptul că birocrația poate reprezenta un obstacol. Știți că atunci când știți că vizitez multe porturi și cea mai delicată problemă este cea a vămilor. Mai ales măsurile veterinare și fitosanitare. Aceste departamente care se ocupă de aceste lucruri. Și înțelegem de ce sunt stricte, pentru că Există o serie întreagă de boli care pot fi transmise, astfel încât acești oficiali au o răspundere foarte mare. Dar revenind la birocrație, trebuie să facem analizele necesare în domeniul veterinar și fitosanitar la timp. V-ați referit la short sea shipping. Bineînțeles că acest tip de transport ne interesează. Această raționalizare pe care am făcut-o, 300 de porturi sunt cele 300 de porturi sunt porturi bune pentru acest tip de transport. Ele fac parte din rețeaua esențială. Și toate axele pe care le-ați văzut, toate noile axe ale rețelei TNT încep și se termină în aceste porturi. Acesta este și obiectivul de a avea o Europa cu multe porturi, care însă să fie mobilizate și să fie interconectate. Dacă spunem că nu toate porturile esențiale pot fi porturi de transbordare, atunci trebuie să ne asigurăm că totuși transbordarea poate fi făcută prin alte porturi. Apoi discutăm despre gabaritul vaselor. Acum vorbim despre uh, vase container de 10.000 de tone, dar există și alte tipuri de mai mult de 14.000 de tone, de fapt 18.000 de tone, vase container Leviathan de 18.000 de tone. Deci vase imense. Asta e motivul pentru care trebuie să ne reorganizăm și să compatibilizăm porturile și să avem porturi de transbordare, pentru că nu toate porturile pot să facă față unor vase atât de mare. Și trebuie să vedem, de exemplu, ce se întâmplă la Rotterdam, în momentul în care vase de mare tonaj, precum acestea, intră în port, imobilizează cel puțin patru punți și numărul de căi ferate de o parte și numărul de balize de cealaltă parte este extraordinar. In to what you have said. Eh, it is Panama. Panama, the new... The... Apoi noul canal Panama va fi deschis în 14 uh, da. Two big tragedies. În 2014 și vasele care vin din uh, Orientul îndepărtat uh, via Panama au întotdeauna un foarte mare număr de containere la bord. Voi încerca să închei Mile merge foarte bine. I shall be sharing a, a meeting of, of... Mile merge foarte bine. Am avut o ședință pe această temă la Bruxelles, alta va avea loc la Geneva. Lucrurile merg bine, sunt încrezător că rezultatele nu vor întârzia să apară. Alt Exemplu, Adriatica de Nord. Mă voi referi la acest subiect ulterior. Și, în final, pot să spun că, într-adevăr, Marea Neagră lipsește din acest tablou și este foarte dificil. Am fost la Constanța, la Varna și la Burgas. Sunt multe posibilități dar există și multe constrângeri. Una dintre ele este Bosforul, care este o zonă foarte sensibilă. Să știți că am analizat care sunt posibilitățile de a face conexiunile prin intermediul căilor ferate, fie din nord, fie din sud. Și Cam atât, mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule de Oliveira. Următorii coordonatori sunt domnul Savari, domnul Vink și domnul Sechi. Deocamdată le mulțumesc domnului Cox, doamnei Pais și domnului de Oliveira. O să schimbăm acum coordonatorii, o să cedez locul altcuiva la președinție. O să vă rog uh, chiar și uh, cu doamna Țicău aici, în locul meu, să vă încadrați în cele două minute, pentru că deocamdată suntem în urmă și nu uitați, uh, avem întâlnire fixă cu domnul comisar Calas. Deci timpul ne presează. Mulțumim încă o dată celor trei vorbitori. O să invit acum pe ceilalți trei și de asemenea pe doamna Țicău. Uh, stimați uh, colegi, uh, vom continua um, ședința Comisiei de Transport. Urmează prezentarea proiectului prioritar numărul 22, domnul coordonator Gilles Savary, fostul nostru coleg, fost vicepreședinte al Comisiei de Transport. Va trebui să ținem foarte strict timpul, de aceea, domnilor coordonatori, vă rog um, să respectați solicitați uh, să vă încadrați în 10 minute prezentare, iar pentru colegii care vor interveni voi încerca să țin foarte strict timpul câte două minute pentru fiecare intervenție. Uh, Monsieur Savary, vous avez la parole, s'il vous plaît, vous devez Domnule uh, Savary, aveți uh, cuvântul, uh, trebuie să respectați timpul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Întotdeauna îmi face plăcere să revin în această sală Vreau să-i salut pe toți foștii mei colegi și uh, vă promit că am să prezint o intervenție concisă. Deci, voi vorbi despre proiectul prioritar 22, care merge de la Dresda la Atena și uh, pe care îl vedeți acolo pe harta din imagine. Vedeți cu roșu, galben și verde. Partea cu verde este deja realizată, avem aproximativ 3000 de kilometri, șapte state membre sunt traversate de această rețea. Cu roșu avem întârzierile, iar cu galben avem uh, lucrările în curs. Iar uh, partea cu puncte-puncte, uh, partea punctată, înseamnă că urmează să se termine în curând. Vedeți, deci, pe hartă că s-a făcut un efort foarte mare pentru aceste lucrări, de la Dresda până la frontiera cu Ungaria și România. Guvernul român a lucrat destul de bine, a avansat bine la axa Constanța, frontiera ungară. Grecii au lucrat și destul de bine, însă actualmente sunt în întârziere pentru motive pe care le bănuim cu toții. În schimb, avem o problemă foarte importantă de legătură între nord și sud, între frontiera ungară și cea greacă, prin Bulgaria și România. Tronsoanele care au fost uh, realizate se văd acolo, Praga, Budapesta, Predal, Câmpina, București, Constanța, Salonic, Domocoș, foarte aproape de frontiera bulgară, și Titoria Atena. Tronsoanele ce urmează să fie realizate până în 2015 vor fi podul cel mare, uh, cel de-al doilea ca mărime între România și Bulgaria, Vidin Calafat. În Cehia trebuie să se realizeze axa de la Praga până la frontiera germană, precum și cea din sud. În România trebuie să se finalizeze axa de la Curtici și Simeria Sighișoara, deci în, pentru legarea vestului României și sperăm să putem reuși să finalizăm și uh, cele câteva tronsoane din Grecia. Vreau să vă spun că rețeaua noastră europeană funcționează bine pentru că presupune niște interese europene. Nu putem promova interese transeuropene atunci când țările care fac parte nu consideră că acestea uh, reprezintă și un interes național. Deci, îmi pare bine că autoritățile din aceste țări țin cont de această dimensiune. După 2015, vedeți acolo lista cu rezultate pe care o întrevedem. Problema cea mai mare va fi între Nuremberg și frontiera cehă. Germanii nu doresc să se dezvolte la același standard Uh, cu restul, pentru că nu este o prioritate germană și ei. Uh, asta nu înseamnă, desigur, că nu uh, își vor îndeplini obligațiile pe acest tronson, dar deocamdată nu au finalizat, n-au fixat un termen. Deci, în următorul document de programare al Germaniei, voi urmări această problemă a infrastructurii. Tata Budapesta este o altă secțiune problematică și apoi Arad, Craiova, Sofia și partea până la frontiera greacă. Deci toată linia aceea roșie, care astăzi este în foarte mare întârziere și pe care vom arăta mai devreme pe hartă. Concluziile. Atunci când prioritățile naționale nu coincid cu cele europene, e foarte greu să avansăm, mai ales dacă nici topografia nu ne ajută. Care sunt costurile? Iată aici un exemplu de probleme transfrontaliere. Acesta este podul Vidin Calafat. O lucrare remarcabilă, dar cu câteva luni de întârziere. Sperăm să o putem inaugura anul viitor. Este un pod ce face parte din proiectul prioritar 22. Deci, în teorie, acest pod este unul feroviar și rutier, dar uitați-vă pe următoarea imagine, acesta este accesul feroviar. Deci vă dați seama de problema care ne rămâne de rezolvat la frontieră. Avem o lucrare de proporții remarcabile, însă accesul la ea este foarte întârziat. Deci probabil că acest pod va fi utilizat uh, pentru traficul rutier în principal. Dacă vrem ca pe acest pod să existe și o șină de cale ferată, va trebui să ne mai luptăm mult accesul de pe partea României presupune 11 km de linie nouă și uh, încă 4 ore de drum până la Craiova. Deci, vă dați seama, trebuie să facem astfel încât, uh, când prevedem un astfel de proiect de infrastructură, el trebuie să fie și legat de ambele părți. Iar acest lucru ține de guvernanța transfrontalieră. Adeseori, în aceste cazuri, se acceptă astfel de lucrări de dimensiuni enorme, dar nu se prevede și accesul. Rolul nostru, în acest caz, este să găsim uh, sumele uh, necesare pentru creditarea lucrărilor, astfel încât să asigurăm o coerență. De ce există întârzieri în proiect? E bine, pentru că în uh, zona de sud accentul se pune mai ales pe Traficul rutier este foarte normal. Aceste țări uh, s-au confruntat cu o creștere foarte mare a numărului de mașini, deci intensificarea traficului rutier. În plus, prioritățile naționale nu sunt coordonate cu cele europene. Nu se ține cont de suficient de prioritățile naționale la nivel comunitar și apoi există probleme de coordonare între noi, în special între BEI, DG Mișcare și DG Regio Direcția Generală de Mișcare de la Comisia Europeană e cea care stabilește prioritățile pentru politica de transport, iar DG Regio le finanțează. Însă problema e că nu se finanțează aceleași politici. Deci, dacă vreau să mă duc la DG Mișcare, o să pot să cer acolo niște proiecte pentru construirea de linii ferate, dar la DG Regio nu mi se finanțează aceleași proiecte. Ce pot eu să fac este să asigur o coordonare între aceste țări care fac parte din proiectul prioritar. Am un uh, grup de coordonare în care includ și reprezentanți de la DG Regio, DG Mișcare și BEI. Un alt motiv de întârziere în uh, situația aceasta este și faptul că partea cu verde este într-o zonă cu topografie foarte dificilă. Cu roșu avem ruta Balcanilor. Aceasta este, vă dați seama, mult mai rapidă, într-o stare mult mai bună și în mai mare măsură electrificată. Deci, iată, avem niște diferențe importante. Noi, europenii, investim în linia verde. În schimb, linia roșie este cea mai firească cale. Pentru state membre, precum România și Bulgaria, vă dați seama că este mult mai complicat să rezerve milioane de euro pentru a lega frontiera ungară de cea greacă. Și uh, mai adaug că românii și bulgarii au priorități uh, mult mai naturale pentru ei, și anume legarea estului de vest, conectarea portului Constanța pentru a dezvolta economia românească și deschiderea către Asia Centrală. Este o mare prioritate a României, mai puțin legarea cu Sudului. Deci mai puțin legală cu Burgas. Vă dați seama, aici uh, Uniunea Europeană nu s-a coordonat bine. Are o prioritate foarte costisitoare de la nord la sud, pe când statele membre de acolo consideră că e mult mai bine să fie exploatată uh, exploatat bușeul către Marea Neagră. E o diferență de gândire strategică aici. Ce am făcut? am uh, instituit o structură de guvernanță și am uh, despărțit cele două uh, grupuri. Pe de o parte, Cehia, Austria și Germania, care merge cel mai puțin bine, însă unde lucrările sunt cele mai avansate, și apoi celelalte patru state membre, Ungaria, Grecia, România și Bulgaria, care au acceptat să se înființeze un grup de pilotaj care să se întâlnească la fiecare câteva luni și a evalua lucrările de pe teren. În acest grup m-am asigurat că voi fi însoțit de cei de la TNT, de la DG Mișcare și de la DG Regio și, bineînțeles, de BEI. Astfel, vom putea pe teren să lucrăm printr-o abordare de tip – Uh, bottom-up, de jos în sus, și să evaluăm la fiecare câteva luni lucrările și întârzierile. Primul grup a început să lucreze în octombrie pe baza unor hotărâri de la grupul interministerial din decembrie 2010. În plus, mai am făcut uh, două studii. Unul se referă la un profil uh, Coprinzător al liniei. Este vorba de un studiu remarcabil, nu eu l-am comandat, ci statele membre la inițiativa grecilor. Și uh, prin acest studiu s-a filmat uh, toată linia în toată lungimea ei și avem și câteva instantanee topografice foarte bune. O să le vedeți. Iată analiza geometrică, timpii și viteza operațională, și posibilele modificări pe care le putem opera pe linie. Pe baza acestui studiu, Uniunea Europeană a comandat un alt studiu pentru previziunile de trafic. Trebuie să consolidăm guvernanța pe secțiunile transfrontaliere mai ales. România-Ungaria, România-Bulgaria, Vidin Calafat, repet, ca să prioritizăm investițiile pe secțiunile acestea transfrontaliere. În mare, lucrurile merg bine, așteptăm să primim fondurile europene în următoarea perspectivă financiară, pentru că să știți că aceste țări sunt foarte afectate de criză. În primul rând, Grecia, care astăzi nu ne mai poate spune cum își va programa investițiile. România, poate mai puțin, dar este încă sub supravegherea femeiului și uh, în plus, uh, România va trebui să aplice restricții și să închidă anumite linii ferate și să se concentreze pe altele. Avem, deci, niște țări care funcționează bine și sunt foarte proactive. Sunt capabile să se adapteze și să își formuleze prioritățile naționale, dar trebuie să le orientăm acolo pe teren. Deci eu m-am axat pe acțiune pe teren foarte concretă. Vom uh, raporta totul la Bruxelles, bineînțeles. Iată cam ce am putut face în acest timp. Președinte, mulțumim foarte mult, domnule Savarin. Pule PP, domnului Marinescu. <coughs> Mulțumesc, doamna președintă. Eu aș avea trei uh, întrebări. În uh, noua rețea preconizată de, de comisie, Proiectul prioritar 22 se împarte în două coridoare uh, principale și în uh, Ungaria chiar uh, se întrerupe pentru că o bucată este la un coridor și o altă zonă este la un alt coridor. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această situație și cum va afecta dezvoltarea acestor două coridoare. A doua întrebare, vorbeați de finanțare. În comunicarea Connecting Europe se spune că finanțarea europeană nu poate să depășească 20% din costul proiectului. Ceea ce înseamnă, uh, aș vrea să vă întreb ce înseamnă acest lucru, adică finanțarea din Connecting Europe și finanțarea din fondurile europene nu pot să, uh, adunate, nu pot să depășească 20% din costul proiectului, mi se pare uh, foarte, foarte puțin și aș vrea iarăși opinia dumneavoastră despre o posibilă condiționare a acordării finanțării din Connecting Europe de utilizarea fondurilor uh, europene de către statele respective pe acel uh, coridor. Și ultima întrebare, care e opinia dumneavoastră uh, relativ la diferențele mari de, de, de costuri între diversele sectoare ale proiectului prioritar uh, 22. Ținând cont și de, de, bineînțeles, de relief și de stadiul actual, de situația actuală a liniei, totuși mi se, par că, mi se pare că există diferențe extraordinar de mari de, în costurile pe diverse uh, sectoare. Mulțumesc, uh, domnule Marinescu. Acum, din partea grupului SND, doamna Sehnalova. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla eh, poděkovat za, za prezentaci. První, eh, první můj dotaz. Eh, Mulțumesc. Prima mea întrebare se leagă de cele întrebate de domnul Marinescu și anume de noua facilitate Connecting Europe și felul în care este împărțit în două coridoare PP22. Deci întrebarea mea este similară. În raportul lor, coordonatorii se plâng de lipsa de cooperare între autoritățile naționale. Aș dori să aflu mai multe detalii despre conexiunea dintre Est și Vest, ceea ce este foarte important pentru noi, deci uh, legătura dintre Republica Cehă și Germania. Și aș dori să vă mai întreb despre legătura dintre Praga și Nürnberg și o eventuală conexiune între Praga și München, toate fiind incluse în propunerea de rețele esențiale în următoarea perioadă. Vor putea beneficia de finanțare sau nu? Și o a treia întrebare, sau mai degrabă un comentariu, vizează coridorul de la Praga către Est. Știți foarte bine că o parte a acestei secțiuni, o mare parte a acestei secțiuni a fost deja terminată, dar aș dori să știu dacă se upgradează liniile de la Brno. În partea verzilor, uh, doamna Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc pentru raport. Am o serie de întrebări pe care le-am primit din partea colegilor din Cehia care și-au, s-au uitat la hărțile Core Network și s-au uitat și la coridoare. Și în legătura Brno-Viena, se pare că există două autostrăzi, două rute, la o distanță de 50-70 de kilometri și ambele se află în Core Network. Și mă întreb dacă are sens să avem două. Pentru că din punct de vedere geografic nici măcar nu se poate acest lucru, pentru că eu cunosc regiunea foarte bine. Trebuie să obținem clarificări cât mai devreme, pentru că în acest domeniu vorbim printre altele și despre faptul că în momentul în care se traversează granița dintre Cehia și Austria, Există o serie întreagă de probleme și cu programul Natura 2000 și cu alte zone de acest fel. Și de aceea nu se poate spune că dacă avem un core network și nu există legături directe de la Viena la Berlina, dar în schimb există două legături către Brno, mie nu mi se pare că ar fi clar ar fi, nu mi se pare că e clară situația, trebuie simplificat pentru că e greu de argumentat că este nevoie de două autostrăzi pentru o distanță atât de mică și ambele să se afle în Core Network. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne Lichtenberger, și acum din partea grupului uh, GUE, domnul Kohlicek. Dziękuję pani przedsedajcy. Eh, Mulțumesc foarte mult. Acum pot vorbi cehă. Nu trebuie să vorbesc franceză. Sunt de acord cu colegii mei, în sensul că trebuie să upgradăm secțiunea de la Bretslav, iar în ceea ce privește secțiunea Praga-Nürnberg, pe partea din Cehia, Putem să optimizăm această secțiune, putem să o upgradăm, dar nu este posibil să avem o linie dublă sau o linie de mare viteză. Cunosc această regiune pentru că am călătorit adesea acolo. Credeți că secțiunea Budiovița-Linz este realizabilă în curând? Știu că vecinii noștri au alte interese și că pe ei nu interesează aceste secțiuni care, de care se leagă Republica Cehă. Mă bucur că am putut negocia secțiunea de la granița Cehiei până la München. Mă bucur că aceasta va exista în curând. Um, și acum din partea domnului Pepe, domnul Koch. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule Savari. Cred că Coridorul 22 este unul dintre cele mai importante din sud-estul Europei, care leagă Grecia de Europa Centrală și de aceea mă întreb dacă există diferențe majore la nivel de realizare între țările din Europa Centrală și Austria și Germania, pentru că mai putem învăța unii de la alții dacă există diferențe. Apoi, în materie de comodalitate, cum vedeți proiectul 22? Se poate trece de pe șosea pe calea ferată sau invers, sau se pot încărca mașinile pe trenuri și așa mai departe. Și a treia întrebare, cum putem pe această cale să ajutăm Grecia să depășească criza? Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul uh, domnului uh, Savari, aș vrea să vă întreb și eu, uh, domnule Savari, în ceea ce privește coridorul N, raportul dumneavoastră din 2010, spuneați că sunt probleme financiare grave în regiune și că um, acest coridor Dresda, Praga, Viena, Budapesta, București, Constanța ar trebui finalizat până în 2015. Uh, și că ar, trebui ar fi important ca în perioada 2014-2020 să se aloce cu prioritate fonduri uh, acestui uh, coridor. Însă, tot în raportul dumneavoastră spuneți că pe unele tronsoane deja s-au implementat sisteme RTMS și aș vrea să vă întreb ce prognoză aveți pentru finalizarea, dotarea cu sisteme RTMS a întregului traseu. Uh, mulțumesc. Deci, vă am. Oui, alors, euh, je vais donc euh, répondre. Da. Am să răspund uh, tuturor, sper în ordine. Domnule Marinescu, aveți dreptate. Suntem încă departe de adoptare, însă noile propuneri ale Comisiei sunt salutare. Iată harta vă arată ce se întâmplă. Astăzi, uh, acest proiect e împărțit în două coridoare. Vedeți partea cu maro de la Rockstock până la Pireu, cu o noutate pe care eu am insistat să fie inclusă și anume o uh, extensie către Burgas și Varna, pentru că aceasta e o prioritate națională pentru Bulgaria și cu albastru deschis nu prea se vede. Avem un tronson care merge de la Strasburg până la Constanța. Deci, într-adevăr, acest proiect prioritar se împarte în două și avem două extinderi care merg mult mai departe în previziunile noastre decât astăzi. Deci Rostock, pe de-o parte, și Nürnberg pe de-o parte, după care avem uh, Strasburg, pe de cealaltă. Aceste propuneri ale Comisiei cred că sunt uh, foarte interesante și răspund la întrebarea domnului Koch, dacă nu mă înșel, anume, ele regrupează toate modurile transport, de transport și vom putea să gestionăm mai bine infrastructurile intermodale. Vom putea să construim noduri, platforme și legături între Dunăre și uh, căile ferate din PP22. Vom crea legături între transportul rutier și cel feroviar. Deci aceasta e noutatea în uh, propunerea Comisiei. Avem globalitate, intermodalitate și avem uh, nu doar coridoare fie fluviale, fie rutiere, fie feroviare, ci uh, interconectabile. Aceasta este plus valoarea. Nu știu dacă am să mă ocup în special de coridorul cu maro sau cel cu albastru, cu bleu. Voi vedea. Deocamdată voi urmări discuțiile din Consiliu și din Parlament. Deocamdată până în 2013 rămânem la forma inițială pentru PP22. E foarte clar. În ce privește facilitatea Connecting Europe și cei 20%, pot să vă spun că în fondul de coeziune mai există fonduri pe care le mobiliza până la 80, chiar 85% 20% este limita pentru țările care nu sunt incluse în fondul de coeziune. Facilitatea Connecting Europe are o particularitate prin aceea că permite Direcției Generale Mișcare să își tripleze sau să își mulțească creditele de patru ori. Cu toții știm că TNT-urile au fost foarte slab dotate. Sperăm să ajungem la o sumă mult mai mare de aproximativ 250 de miliarde. Astea inclusind, incluzând uh, cablurile și uh, rețeaua electrică. Deci această facilitate Connecting Europe ar fi limitată la 20% maximum în țările de vest, dar din experiență pot să vă spun că ar putea fi suficient. Pentru că am văzut uh, în ultimele prospecții, în ultimele previziuni, am cercat un 25% și niciodată nu ne-am încadrat. Nu ne-am ridicat la acest prag. Uneori uh, se dădea 10%, 15%, a fost chiar o controversă. Unii aleși credeau, uh, un aleși local credeau că se acordă automat 25%, în schimb nu primeau decât mai puțin. Dar de acum înainte nu cred că vor fi prea multe probleme pe acest fond. Însă, bine ați spus, într-o perioadă de criză, România, Bulgaria, ca de altfel toate statele membre, special Grecia, vor avea foarte mari dificultăți atunci când vor vedea că nu primesc decât 25%. Da, e o sursă de neliniște. Cât privește legătura dintre Germania și Republica Cehă, pot să vă spun că acesta este o problemă. Problema este că cehii și-au făcut treaba. Au lucrat la două tronsoane care pleacă din Praga, una care, unul care merge până la frontieră, la Dresda, și unul care merge până la un post de frontieră, Chönding se numește în cehă, în fine, și care ajunge până la Nuremberg. Deci avem uh, două tronsoane mici în Germania, Nuremberg-Schending și Dresda până la frontiera cehă. Ei bine, la aceste mici segmente germanii spun că nu există prioritate. Deci, acestea nu sunt prioritățile lor și nici nu mișcă vreun deget. Ei uh, preferă să se concentreze pe liniile de mare viteză. Își uh, fac, uh, își comandă studii pentru liniile de mare viteză, dar acestea sunt lucrări pentru viitor. Deci situația nu este deloc mulțumitoare. Am încercat din răsputeri să instituez acolo aceeași structură de guvernanță pentru cele trei țări, Germania, Austria, Cehia, pentru această secțiune a proiectului prioritar, dar trebuie să vă spun aici deschis că mă lovesc acolo de o rezistență, o opunere de-a dreptul din partea guvernului german care îmi spune că aceasta nu e o prioritate pentru ei. Deci uh, există o prioritate pentru ei de la nord la sud și uh, acest, uh, aceste segmente mai mici care merg spre Cehia nu constituie o prioritate. Vom reuși până la urmă, dar cu multă, multă diplomație și vom face multe călătorii dus întors până la Berlin. Am uh, propus autorităților din Cehia să țină un atelier la Praga cu germanii. Germanii au acceptat totuși să vină și să încerce să găsească o soluție la aceste segmente. Însă Republica Federală Germania a spus foarte clar, prioritatea mea este să renoiesc rețeaua, să măresc capacitatea și nu să construiesc segmente noi. Și în plus, marea viteză. Nu știu dacă am răspuns domnului Kohlicek, poate doar în parte. În ce privește întrebarea dumnealui, noi credem că segmentul invocat este foarte interesant, foarte avantajos, dar poate nu și la un nivel european. Cehii și austriecii spun că oricum uh, linia merge, poate transporta mărfuri, are 70 de km pe oră, nu are rost să facem investiții uh, colosale ca să aducem la standardul TNT. Eu cred că ei au dreptate. Nu văd de ce ar trebui să existe o veritabilă autostradă feroviară pe această linie. În al doilea rând, pentru cehii, prioritatea este să se concentreze pe conectarea satelor. Deci cehii au spus da, suntem de acord cu această linie, dar noi avem atât de mult turism și satele noastre sunt atât de frumoase, ceea ce e de adevărat. Vă invit să mergeți să le vedeți, sunt minunate. Încât noi vrem să ne protejăm satele și punctele turistice printr-un fel de rocadă, așa cum se întâmplă și în Franța. Deci mi se pare că, dată fiind uh, acestei situații, dat fiind patrimoniul și satele care se găsesc pe parcursul liniei, putem să le înțelegem poziția. Domnule Koch, în legătură cu intermodalitatea și cu RTMS, da, Grecia a implementat acest sistem, însă problema este că la frontiera greacă cu Bulgaria nu mai există trenuri care să meargă spre Bulgaria, cel puțin cu pasageri nu mai trec decât trenuri uh, de marfă cu o viteză de 30 de km pe oră. Deci vă dați seama că există dificultăți mari. Și după cum vă ziceam mai devreme, ruta balcanică revine în forță. Grecii o preferă. Dacă e vorba să se lege cu exteriorul și să se racordeze la rețeaua europeană centrală, o preferă. Doamna Țicău, m-ați întrebat despre Constanța. Acolo să știți că suntem foarte entuziasmați, lucrurile merg bine și guvernul român a desemnat acest proiect ca prioritate absolută. Nu sunt atât de doritor să se lege cu Sudul, dar uh, pentru legătura cu Estul, guvernul s-a mobilizat în mod remarcabil. Există multe fonduri europene alocate pentru acest proiect și mai sunt câteva segmente ce trebuie să fie realizate, mai ales în uh, dealurile submontane. Dar cred că românii mizează foarte mult pe uh, axa frontiera ungară Constanța. De aceea se și explică probabil faptul că Vidin Calafat este o, o lucrare foarte frumoasă, însă, din păcate, nu este suficient de bine legată prin căile de acces. Iată ce am avut de zis, sper că am fost clar. Savary. Mulțumesc foarte mult, domnule Savary. Oh, mein Kollege, äh, nu... Ich hatte mich auch gemeldet und ich weiß nicht, warum ich nicht drangekommen bin. Și eu voiam să intervin, nu știu de ce nu mi s-a dat cuvântul și aș dori să spun un lucru. Nürnberg Cap, știu că nu este un sector foarte interesant, dar în Germania nimic nu este interesant ce este pe calea ferată. Doar în Bavaria și de aceea ei au și dat acordul. Am vorbit cu statele vecine, cu Polonia, în 1972, uh, de exemplu, avem, avem 18 legături feroviare, acum mai avem doar 10, lipsește electrificarea. Problemele pe care le ferată în Germania sunt catastrofale, trebuie să le vizăm. Apoi, podul Vidin Calafat, trebuie să vedem dacă nu există posibilitatea ca și pietonii și cicliștii să traverseze acest pod, pentru că altfel pe un tronson de 100 de kilometri nu poate fi traversată Dunărea. Și în Berlin există așa ceva și trebuie să ne gândim la acești participanți la trafic. Apoi Praga-Viena, cea mai scurtă versiune ar fi pe la Gmünd, dar există și pe la Linz și pe la Brun un sector. Și trebuie să vedem ce se poate realiza cel mai repede, pentru că la Brun, la Brno, deci uh, interesul cehilor este mult mai mare. Trebuie să se clarifice faptul că nici gara din Brno nu primește bani europeni, la fel cum nu primește gara din Stuttgart, ci, pentru că altfel nu înțeleg de ce am alege cea mai lungă variantă, nu cea mai bună. Păi, très rapidement, je ne peux... Foarte pe scurt, nu vă, nu vă pot răspunde la ce se întâmplă în afara proiectului meu prioritar 22, nu sunt informat. Uh, și, în al doilea rând, mi-ați pus uh, această întrebare și anul trecut. Am încercat să obțin o pistă pentru cicliști pe podul lui din Calafat. Mi s-a spus da, domnule Kramer, dar uh, nu voi putea fi sigur decât în ziua inaugurării. În rest, am transmis uh, solicitările dumneavoastră. Și apoi suntem, în, suntem pe cale să facem niște prognoze de trafic atunci când vom ști câți pasageri vor uh, lua trenul între Sofia și Grecia și dacă ne dăm seama că nu sunt suficient de mulți încât să justifice investițiile, nu știu, poate că ar trebui să întrevedem altă soluție. Poate că ar fi bine să facem altceva cu fondurile publice. Mă scuzați că am fost atât de succint. Uh, Mersi beaucoup, Savary. Aș Mulțumesc, domnule Savary. Datorită faptului că suntem uh, foarte întârziați uh, cu agenda, uh, Domnul comisar Kallas va veni și va avea dezbaterea pe care ar fi trebuit să o aibă astăzi cu noi, pe data de 20 decembrie, la ora 12. Și acum dați-mi voie să-l invit pe domnul um, Karel Vink, coordonator al proiectului RTMS, Um, Mr. Vink, uh, you have the floor. Thank you, Chairman, uh, members of... Mulțumesc. Stimați membri, expunerea mea va fi mai tehnică decât cea a colegilor mei, pentru că ei sunt uh, în mod uh, vertical responsabil pentru coridoare, eu răspund la modul orizontal de aceste sisteme. Voi vorbi despre sistemul uh, ERTMS, iar obiectivele noastre este să transferăm transportul de pe șosele pe calea ferată, folosind două abordări. Mai întâi prin garantarea interoperabilității, garantând ERTMS, și apoi prin desfășurarea acestor coridoare. Să începem cu începutul. Când ne-am gândit la implementarea ERTMS, ne-am gândit la șase astfel de coridoare, dar acum ideea Direcției Generale MOVE și ideea Comisiei în general este să obținem o maximă coerență pentru că confuziile erau multe iar conceptele pe care le voi prezenta sunt valabile pentru toate coridoarele. Mai e un lucru pe care aș dori să-l subliniez. Mai întâi am avut probleme tehnice, dar acum avem tot mai multe probleme economice și la nivel de justificare de investiții, dată fiind criza și mijloacele noastre restrânse. Aș dori să repet un lucru pe care l-am mai spus, chiar în această comisie. Nu putem justifica ERTMS ca atare, dar putem să justificăm, putem să justificăm trei lucruri în cadrul unui coridor care trebuie să... Deci, unu, să îndepărtăm acele bottlenecks, apoi să introducem ERTMS și trei, să armonizăm operațiunile, în special regulile de omologare. La RTMS am spus de la bun început că avem nevoie de standarde unice în Europa. La asta am lucrat și în baza memorandumului de înțelegere din 2008 avem reguli armonizate și care sunt în mare parte acceptate. Și tot în acest memorandum aveam un plan de a introduce un standard mai avansat 3.0.0, bazat pe 3.0.0. De ce? Pentru că o majoritate a statelor membre doreau uh, standarde suplimentare. Dar ce voiam eu să mai spun? Că acest standard care va fi dezvoltat Um, până în 2012 cu echipamentele disponibile din 2015 încolo. Acest uh, sector, acest standard va fi compatibil cu standardul 3.0D și va fi compatibil retroactiv. Care sunt realizările ERTMS? Pentru că se vorbește mult despre acest sistem nu pot decât să repet că facem progrese. În Uniunea Europeană, în 14 state membre, avem 7000 de kilometri uh, în cadrul sistemului ERTMS. Mai multe state membre au decis să treacă la un sistem ERTMS de la vechile lor sisteme fie din motive de siguranță, fie din alte motive, Austria, Belgia, țările de jos, Danemarca și în afara Uniunii Europene, Elveția, toate aceste state au hotărât să își schimbe sistemul. Deci există avantaje. Un lucru foarte urgent acum e să ne uităm acum și la un nivel transnațional, nu, la nivel, nu doar la nivel național. Și avem o serie întreagă de exemple care arată că funcționăm bine între Franța și Spania, de exemplu. Avem uh, sectorul Amsterdam-Bruxelles pentru liniile de mare viteză, iar prioritatea noastră numărul unu acum este să realizăm legături transfrontaliere. Un al patrulea lucru pe care aș vrea să-l subliniez în cadrul ERTMS și trebuie să fim conștienți de acest lucru ca europeni. Este recunoscut pe plan internațional faptul că industria din afara Uniunii Europene a echipat mai mult de 15.000 de kilometri de linie ferată cu acest sistem. Și bineînțeles că trebuie să facem și noi acest lucru în Uniunea Europeană și să avem succes, pentru că dacă nu facem, pierdem credibilitatea acestui sistem și nu ne putem aștepta ca alții din alte țări să nu putem să acceptăm ca alții din alte țări, în special din Asia, să vină și să-l implementeze la noi. Acum, care sunt dificultățile pe care le avem în faza de implementare? Mai întâi, căile ferate și sistemul feroviar niciodată nu au fost foarte interoperabile, întotdeauna au ținut cont de granițe. Deci e o chestiune de mentalități și de cultură care trebuie să se schimbe. Apoi, mai avem problema că în multe cazuri managerii încearcă să adapteze standardele la situații locale și la situații operaționale locale. Nici nu vă puteți imagina câte solicitări de modificare am primit la agenția care se ocupă de acest lucru. Deci trebuie să ținem lucrurile sub control. Apoi, procedura de omologare. Acestea țin de autoritățile naționale. Și aceasta nu se întâmplă doar când o locomotivă ajunge pe șine, ci de fiecare dată când există o modificare care afectează o, o autoritate locală. I am not talking about million. I am talking about tens and even hundreds of și vorbesc aici de 10 sau sute de milioane. Trebuie să ne dăm seama că trebuie să ținem de omologarea care funcționează actualmente pe plan european. Furnizorii își furnizează echipamentele, dar odată ce aceste echipamente sunt furnizate și dacă avem furnizori diferiți, există diferențe la nivel de echipamente. Și atunci avem alte probleme. Dacă infrastructura și echipamentele de la bord sunt uh, furnizate de același furnizor, rezolvăm aceste probleme. Dar dacă infrastructura vine de la unii, apoi echipamentele de la alții, atunci avem în continuare probleme pe care trebuie să le rezolvăm și le putem rezolva prin programe adecvate de testare. Alt lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să garantăm coeziunea investițiilor în coridoarele din diferitele state membre din punct de vedere operațional. Astfel încât să nu avem constrângeri. n are niciun sens să avem uh, diferențe atât de mari între statele membre. Încă un lucru, aș dori să vă atrag atenția asupra unei situații specifice din Germania. Germania a spus că dorește să respecte sistemul ERTMS, dar că îl va implementa doar după ce se va fi învechit echipamentul actual. Consecința care e? întârzierea interoper- interoperabilității coridoarelor care traversează Germania. A costat 4,5 uh, miliarde, spun nemții, să implementeze RTMS, ceea ce nu este adevărat. Germania a propus și să introducă sistemul STM, care permit echipamentelor externe să funcționeze în sistemul german, dar cert este că decizia Germaniei ar putea să aibă consecințe negative în alte state membre, care poate ar fi influențate să ia aceeași decizie. Și știți foarte bine că avem toate aceste probleme enorme de omologare despre care v-am vorbit și costurile pe care le presupun acestea sunt grozave. Dar trebuie să vă spun că există alternative. Ceea ce sper eu este să putem discuta cu Germania să obținem o alternativă care să ne garanteze interoperabilitatea mai bine decât o face calea pe care a mers Germania acum. Nu vreau să mai vorbesc despre coridoare. Cred că acest lucru a fost uh, discutat suficient de ceilalți colegi, colegi Apoi, vorbim despre, aș dori să mai vorbesc despre armonizarea sistemului ERTMS. Trebuie să existe o bază legalizată din, care să vină din partea Comisiei până în 2012. Trebuie să ne asigurăm că echipamentele sunt furnizate în cadrul standardelor europene pentru interoperabilitate și, în general, să simplificăm procedurile de autorizare. și mai trebuie să definim un pachet echilibrat cu Comisia pentru a putea face finanțările necesare. Pentru că dacă nu o să avem probleme, multe state membre se mai uită la, privesc uh, sistemul RTMS ca presupunând costuri suplimentare, când de fapt ar trebui să fie sistemul standard pentru viitorul pe termen lung. Deci trebuie să creăm stimulente. Avem, am avut 500 de milioane, trebuie să ajungem la 1000 de milioane pentru a ne atinge obiectivele. Trebuie să creăm stimulente și știu că una dintre discuții se referă la accesul direct și la reducerea taxelor de acces. Deci trebuie să fim deschiși la nivelul uh, Comisiei și și la nivelul Parlamentului pentru a găsi echilibrul perfect În calitate de coordonator îmi voi dedica toate cunoștințele pentru ca migrația de la sistemul actual către sistemul RDMS să se facă într-un mod cât mai lin. Și uh, să nu uităm că aici sunt implicate multe state membre, multe industrii, multe companii, societăți, agenții și corporații. Deci nu este deloc o muncă ușoară din punct de vedere al organizării. Dar asta este prioritatea să trecem de la sistemul vechi la sistemul ERTMS cu prioritățile pe care vi le-am expus. Mulțumesc! Mulțumesc! Care s-au înscris la cuvânt, voi da pe cuvântul domnului Groș din partea EPP. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Vorsitzende, ähm, Herr Koordinator. wir... Mulțumesc! Domnule coordonator, știm că sunteți foarte implicat în acest subiect și știm cât de dificil este acest subiect din punct de vedere tehnic. Pentru noi este ușor ca deputați să uh, facem evaluările necesare dacă avem toate aceste informații din partea specialiștilor și din partea statelor. Știm ce înseamnă viitorul acum și cum va arăta viitorul, dar suntem confruntați cu chestiuni ce țin de prețuri, cu posibilități de adaptare tehnice și cu sisteme care ar putea fi uh, considerate ca fiind interoperabile, dar care actualmente sunt noi. Nu vreau să mă rezum doar la Germania, dar uh, Germania mi se pare un exemplu bun, pentru că o țară care are vecini precum Belgia, uh, deci o țară cu o astfel de, de rețea diversificată ar trebui să poate fi convinsă să se implice mai mult în noile tehnologii și cred că acest lucru se și întâmplă. Dacă e corect ce spuneți că acum germanii au în vedere acest nou sistem pentru uh, viitor, atunci trebuie să fie făcute adaptările tehnice necesare și în țările vecine dar e clar că, din punct de vedere tehnic, nu este posibilă utilizarea acestui sistem fără o adaptare. Ceea ce înseamnă, practic, că anumite piețe vor fi complet excluse, cel puțin temporar, iar interoperabilitatea pe care ne-o dorim noi nu va fi garantată. Apoi, când vorbim despre sumele de investiții pentru țările mari, ați numit o cifră de 5 miliarde, să știți că aceasta nu corespunde investițiilor exacte. Investițiile sunt de fapt mult mai mari și aș dori să știu la ce vă refereați când ați spus 5 miliarde. Pentru că am auzit și din partea altor țări cât de mari sunt investițiile. A treia chestiune. Cum vedeți dumneavoastră aceste investiții în cadrul proiectelor rețelelor transeuropene? Și aș dori să știu dacă dumneavoastră considerați că este în continuare obligatorie aplicarea acestui sistem, dat fiind faptul că am cheltuit bani europeni pentru el. Și, în al doilea rând, aș dori să știu dacă în cadrul rețelelor transeuropene ați putea concepe un program separat prin care să se financeze în mod direct acest sistem, indiferent de achiziția de noi linii. Mulțumesc! Mulțumesc domnului uh, Groș. Uh, pentru a putea să ne încadrăm în timp și pentru a putea să ascultăm și următorul uh, coordonator și să putem să-i punem și întrebări, am să vă rog să respectați timpul. Domnule Cadraoi, vă rog, El Cadraoi. Vink inleiding. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult domnule Vic pentru această prezentare. Aș vrea să încep prin a spune că acest proiect la care lucrați dumneavoastră este esențial pentru realizarea unei rețele feroviare integrate la nivel european. Este esențial ca sectorul feroviar să poată intra în concurență cu sectorul rutier. Putem vorbi despre piață cât dorim aici să ne lungim, dar dacă nu avem mijloacele tehnice ca să creăm această concurență degeaba. Vreau să reiau ceva ce a spus colegul Mathieu. În prezentarea dumneavoastră, dumneavoastră ați spus că se pare că apar noi obstacole chiar și în acele state membre în care a fost deja introdus RTMS, deoarece trebuie făcute modificări pentru anumite linii, ajustări, Așadar, se fac niște schimbări, niște modificări care înseamnă că, în practică, chiar și cu RTMS-ul implementat, nu există interoperabilitate de plină. Întrebarea este ce putem face? Ce puteți face dumneavoastră în calitate de coordonator și noi ca membri ai Comisiei TRAN pentru a ne asigura că se garantează interoperabilitatea? Poate că ar trebui să fim mai specifici, mai concreți în uh, cerințele pe care le impunem statelor membre. astfel încât să ne asigurăm că se asigură interoperabilitate. În al doilea rând, în legătură cu Germania. Văd aici în raportul dumneavoastră că Germania dorește să-și pună la punct propriul sistem, care va fi compatibil cu RTMS până la urmă. Dar problema este că o serie de state membre, plus Elveția, fac investiții enorme pentru acest sistem. Dată fiind poziția centrală a Germaniei, vă dați seama că sistemul nu poate funcționa fără Germania. Deci Germania vine cu o alternativă și anume să subvenționăm companii uh, din uh, țări terțe pentru a putea lega cumva aceste sisteme. Nu, nu mi se pare o soluție bună. Deci cum putem convinge Germania să ni se alăture, practic? pentru că va fi vital. Uh, compatibil al de andere, daar gaan we nog lang op. Va fi compatibil eh, acest coridor numai dacă există compatibilitate și între sisteme sau același sistem. Am așteptat mult timp aceste lucruri. Două minute. Ja, schönen Dank für den Vortrag. Mulțumesc. Mai întâi două chestiuni tehnice. Am fost raportor pentru RTMS înainte cu, în urmă cu șase ani și în raportul meu am scris acolo că nu se poate ca din 20 de sisteme diferite pe care le avem acum să avem alte 20 de sisteme diferite bazate pe ERTMS. Nu avem claritatea necesară, nu se știe exact care este sistemul de referință, pe ce ne bazăm și care sunt liniile, linia, care e linia tehnică pe care mergem. A doua problemă. În Germania Există problema stâlpilor de electricitate care servesc operatorilor de telefonie mobilă, care de multe ori interferează cu anumite tronsoane, de exemplu între München și Berlin, și există riscul de a influența această secțiune. Ce spuneți? Apoi, Germania spune că ERTMS este un sistem prea scump și de aceea s-a propus ca locomotivele în Germania să nu meargă doar pe... să meargă în toată rețeaua, nu doar în uh, RTMS. Apoi, în vis-a-vis -vis de propunerea de finalizare până în 2015, noi inițial am zis 2015 ca să respectăm uh, contractele, apoi s-a spus 2018. Dacă noi respectăm termenul 2018, o să fie inițiată o acțiune în îndeplinirea obligației. Ce, se, ce face Comisia pentru ca contractele încheiate cu Germania să fie respectate? Un ultim aspect, colegul meu a pus deja această întrebare, dar aș dori să știu ceva vis-a-vis -vis de beneficiile financiare pe termen lung. Acum dau cuvântul domnului Kohlicek. Děkuji. Já se nebudu zbytečně rozšiřovat o Německu, to je vždycky specifické, vždycky něco chtějí a sami potom nedrží. Eh, da. Germania întotdeauna vine cu foarte multe cerințe și, pormă, nu se mai conformează contractelor. Acum, vreau să întreb dacă noi putem eh, aici eh, să fixăm niște norme clare, niște proceduri prin care să evităm exact lucrurile de care vorbeați. Adică, echipamentele de la diversi furnizori care sunt folosite pentru RTMS să poată fi suficient de compatibile. Mulțumesc. Domnule Kohlicek, și acum uh, voi da cuvântul uh, domnului Ving. Mr. Ving, you have the floor. Please, 10 minutes. and I will try to uh... Voi încerca să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. Dacă acceptăm propunerea Germaniei, care introduce sistemul ESTEM, înseamnă că trebuie să se facă niște modificări la garniturile de trenuri, ceea ce înseamnă că e nevoie de o nouă procedură de omologare. Dacă aceste trenuri călătoresc în țări diferite, vă dați seama că întregul ciclu de omologare este și mai complex, se multiplică. Practic, noi acum trebuie să identificăm toate costurile implicate. Dar, să revenim, deocamdată Germania nu a discutat uh, concret uh, detaliile și eu sper ca ei să nu fi luat o hotărâre finală, sper să fi deschis și la alte soluții. S-a vorbit despre investiții. Ei bine, cele 4,5 miliarde la care mă refeream este suma totală a investițiilor necesară nu doar pentru LTMS, ci și pentru a renoi toate interconexiunile. Deci putem introduce RTMS-ul pe uh, liniile existente, cu echipamentele existente, dar asta înseamnă că vom asigura doar un LTMS de nivel 1 și cu supraveghere limitată. Avem și posibilitatea unui sistem mix pentru coridorul Rotterdam-Genova, unde o parte, un segment să fie funcțională cu cu interconectările vechi și restul cu cele noi. Știu că de multe ori se vorbește despre acest cost uriaș de 4,5 miliarde, dar RTMS-ul practic costă decât vreo 15% din această sumă. Cât privește obligația, sigur că aceasta este cea mai dificilă problemă de lămurit, pentru că avem interesele statele membrilor pe de-o parte, ale societăților de căi ferate pe de altă parte și, în plus, ale comisiei, care dorește să unifice totul. Putem să dăm stimulente prin pachetul financiar pe care îl propunem, pe care îl propune comisia cât pentru restul, pentru moment, nu văd cum am putea, din punct de vedere juridic, să impunem această obligație de la nivel european. Deci obligația de a adera la acest sistem. S-au pus mai multe întrebări în legătură cu sistemele. Se spune că Germania vrea să-și pună la punct propriul sistem. Nu e adevărat. Germania a spus că nu mai vrea să discute despre RTMS, vor uh, să adopte scenariul baseline 3. Dar, în fine, ideea principală este că, la momentul de față, ei nu sunt pregătiți să își echipeze coridoarele cu acest sistem. Iar, în acest sens, uh, sigur că suntem blocați, suntem în impas. Și revin atunci, la celelalte țări, ce fac uh, Italia, Elveția, Olanda? Cum reacționează ele? Chiar ieri am participat la o discuție în Italia despre aceste probleme și acolo toți cei patru parteneri din coridorul Rotterdam-Genova au fost prezenți și au explicat că pentru ei STM-ul care e propus de Germania este un sistem imposibil, deoarece e prea scump și nu rezolvă problema. Practic, acest lucru nu face decât să întârzie investițiile și ei înșiși ar trebui probabil să își întârzie investițiile din cauza germanilor. Deci, iată, problema este complexă și singurul lucru pe care îl pot întrevedea eu este să inițiem o discuție cât mai deschisă. Comisia a invitat Germania să-și prezinte alternativele și apoi să luăm o hotărâre. Eu, ca și coordonator, pot doar să spun că nu sunt pentru adoptarea sistemului STM, deoarece el nu constituie o soluție și, în plus, să presupune riscul unor întârzieri importante pentru implementarea RTMS-ului și pentru finalizarea coridoarelor. Cu privire la calendar, coridorul Rotterdam-Genova a fost întotdeauna dat ca exemplu. Ei bine, la momentul de față, Germania spune că 2020-2021 ar fi un orizont de timp mai adecvat și nici de cum 2015. Pentru celelalte trei coridoare nu pot să vă spun nimic. Nimeni nu a dat o dată fixă, n-a, nimeni n-a spus ce ar trebui să facem, cum să procedăm, deci nu știm. De fiecare dată când particip la discuții cu ei, răspunsul este nu știu. Așadar, în acest uh, sens, problema este dificilă. Cât privește telecomunicațiile, avem uh, directive din partea Comisiei Europene prin care se cere statelor membre să ia decizii cu privire la utilizarea frecvențelor și rezervarea anumitor frecvențe pentru căile ferate. Ce s-a întâmplat, de fapt? Din punct de vedere financiar, aceste propuneri au fost interesante pentru state, pentru că făceau bani din vânzarea acestor frecvențe către operatori, însă, până la urmă, s-a văzut că există și un risc acela al interferenței dintre căile ferate și uh, telecomunicații. Acest risc presupune investiții suplimentare, nu de ordinul sutelor de milioane, dar în orice caz investiții pe care le putem face în materie de infrastructură sau pe alte căi. Vom vedea ce se va hotărâ. În orice caz, problema rămâne deschisă. Și problema privește în special Germania. În celelalte țări ne confruntăm cu mai puține probleme, pentru că aceste țări uh, și-au luat măsurile de prevedere. S-a mai pus uh, o întrebare în legătură cu beneficiile pe termen lung ale RTMS-ului. Coridorul este acum un concept care a fost acceptat de toată lumea, nu mai este pus în discuție. Dacă vrei să optimizezi coridorul, din punct de vedere economic, trebuie să îți pui la punct infrastructura, să elimini ambuteajele, blocajele și să reduci, să diminuezi toată procedura aceea birocratică de omologare. Care sunt așteptările? Președinte, domnule Devin, vă rog să încheiați. Deci, dacă vreți să știți care sunt beneficiile, am făcut un astfel de exercițiu pentru coridorul A, suntem în cursul unui alt exercițiu pentru coridorul C și ne așteptăm să apară o creștere a capacității între 30 și 5 și 50%. Vom crește siguranța și vom reduce costurile cu 25%. Cam acestea sunt cifrele cu care lucrăm dar uh, trebuie să um, aveți în vedere toate cele trei elemente de optimizare. Președinte, mulțumim foarte mult, domnule Vinc. Domnului Carlos Sechi, coordonator pentru două proiecte prioritare, proiectul prioritar numărul 3 uh, uh, și proiectul prioritar numărul 19. Ambele se referă la căi ferate de mare viteză și la interoperabilitatea lor. Domnule Sechi, vă rog, aveți cuvântul. Aveți 10 minute. Uh, <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Timpul este limitat, așa încât aș dori să vă las timp și pentru întrebări, așa încât o să vă fac o scurtă prezentare a ceea ce se întâmplă și să subliniez câteva recomandări și concluzii pe care le pot trage pe baza experiențelor anterioare, caracterizate prin reușite importante, atât pentru PP3 cât și pentru PP19. Dați-mi voie să uh, subliniez începerea istorică a acestei linii între Franța și peninsula iberică, care este inclusă în ramura mediteraneană a PP3. Această primă imagine vă arată conceptele, vă arată ramura mediteraneană a PP3 între Madrid și Lyon, și apoi avem o nouă linie, în linie Madrid-Barcelona-Perpignan. Bineînțeles, au apărut niște probleme imediat după aceea care au fost legate de uh, negocierile uh, din uh, Montpellier și subliniez că aceasta este o problemă care trebuie rezolvată urgent. Această ramură a PP3 va fi o parte fundamentală a coridorului mediteranean viitor în cadrul tenteurilor. Apoi, ramura atlantică. Foarte important de subliniat este că s-a lansat noua linie Bordeaux-Tour și aceasta, acesta este cel mai mare parteneriat public-privat din lume, deci este extrem de important să învățăm din experiența sa. Și asta accelerează implementarea ramurii atlantice din punctul de vedere al Franței, deși au mai rămas probleme de rezolvat legate de conexiunile transfrontaliere între Franța și Spania. În Spania există, s-au înregistrat progrese importante pe Valea Doledo-Burgos și, așa cum am spus, se, autoritățile se coordonează și trebuie să uh, avem uh, un mai bun consens uh, la graniță. Cred că problemele sunt mai degrabă de partea franceză și trebuie să găsim soluții mai bune până la jumătatea anului viitor. Aceasta va face parte din coridorul atlantic în viitorul proiect și aici sunt probleme legate de guvernanță și de capacitatea de a anticipa probleme și de a găsi rapid soluții. A, 2011 a fost un an important. Cu siguranță vom face îmbunătățiri și anul viitor. Uh, avem uh, linia de mare viteză mediteraneană Alicante, Uren, Santiago, A Coruña și Madrid, Valladolid, Leon. Noi încercăm să ținem pasul, dar apar, au apărut probleme în Portugalia și o să acord câteva secunde acestui subiect. Factorul cheie de succes a fost uh, posibilitatea de a exploata sinergiile între fondurile europene și finanțare și, de asemenea, internalizarea costurilor externe. Au fost mai multe costuri decât beneficii, dar asta e. Credem că, oricum, acestea ar trebui incluse în proces. Acum, pe ramura iberică, pentru PP3, deci ceea ce vizează Spania, suntem aproape de a fi uh, operaționali în Extremadura, dar din păcate, așa cum am spus acum câteva secunde, suntem aproape de un punct mort în uh, Portugalia și cred că o soluție ar putea fi găsită dacă ne gândim la implementarea pentru moment a unui coridor de mare performanță între Sineș și Setubal și uh, granița spaniolă, inclusiv cu legătura către Lisabona. Acesta este un coridor care ar putea fi folosit parțial pentru marfă și parțial pentru trenuri de mare viteză. De acest coridor ar putea acest coridor ar putea beneficia de finanțare europeană până la 95%, și cred că guvernul portughez lucrează la asta, deci sunt optimist. Acesta ar putea fi compromisul pentru moment. Să așteptăm un moment mai bun în care să fie posibil să continuăm lucrările pe partea portugheză. Dar dacă vă amintiți ce a spus colegul meu în ceea ce privește canalul Panama, și faptul că Portugalia, printre alții, este interesată să își crească traficul maritim, există căi către uh, vestul Europei, deci crearea de căi noi ar fi uh, o irosire de efort. Apoi, proiectul prioritar 19, care vizează interoperabilitatea în peninsula iberică, și aici s-au înregistrat progrese importante, inclusiv Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, S-au făcut progrese și pe coridorul sudic în Andalusia. Porto Vigo deocamdată nu este fezabil și așteptăm progrese suplimentare anul viitor. Acum o să petrec un minut cu niște recomandări pe care doresc să vi le supun atenției înainte de a asculta observațiile dumneavoastră. După cum știți, în viitorul apropiat, partea mediteraneană va face parte din coridorul mediteraneană, ramura atlantică din, ă, dintr-un alt coridor. Deci, Acestea ar fi niște uh, puncte de demarare importante pentru noile coridoare europene. Uh, dincolo de problemele la granița portugheze, progresele registrate au fost destul de mari și dacă trecem la ultima imagine, puteți vedea o săgeată acolo în mijloc care arată că PP16 nu este inclus în rețeaua COR, deși face parte dintr-o rețea cuprinzătoare și foarte probabil va reapărea în uh, tablou uh, în viitorul mai îndepărtat, deci nu va fi amânat la infinit și nici nu va fi eliminat. Este doar consecința a modului în care a, noile rețele vor fi definite în noua metodologie. Aceste rețele necesită o guvernanță crescută. Aceasta este o lecție pe care toți colegii mei au tras-o din munca lor, lucru care se aplică Uh, în principal la PP3, la PP19 mai puțin. Anul trecut la Saragossa am putut ajunge la un memorandum de înțelegere între tre- cele trei guverne, dar apoi, din păcate, nu s-a putut să avem și beneficii de pe urma acestui memorandum din cauza schimbărilor de guvern și altor probleme. Deci, întreaga problema guvernanței trebuie să fie clar uh, analizată înainte de a stabili viitorul sistem de rețele COR. Și uh, o ultimă idee înainte să bateți din ciocănel, Am subliniat în concluziile mele pe care le-ați văzut în raport că este foarte important ca aceste proiecte care în mod normal implică controverse sau componente controversate, să fie foarte atente la implicarea tuturor actorilor uh, interesați și, de asemenea, să aibă și o politică de comunicare eficientă. Pentru că acest lucru ar putea fi crucial pentru uh, succesul acestora. Și experiența în anumite cazuri arată că au apărut multe neînțelegeri care ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat această senzație de, uh, și tehnică de comunicare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sechi! Avem uh, patru colegi înscriși la cuvânt, uh, domnul Groș, doamna Ala Sender, domnul Tremosa și domnul Kramer, doamna Bilbao Barandica. Uh, pentru că avem uh, doar un sfert de oră și va trebui să puneți întrebările, dar uh, și să dăm ocazia domnului coordonator să răspundă. Am să vă rog să aveți maximum un minut și jumătate. Mulțumesc. Domnul Groș. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Koordinator. Mulțumesc. Domnule coordonator, vă rog să îl scuzați pe colegul meu care n-a putut fi aici să vă adreseze întrebările direct în spaniolă, dar va veni. Uh, în materie de finanțare, este interesant ce spuneți că aici avem unul dintre cele mai puternice programe BPP, parteneriate publice-private. Problema este că nimeni nu poate să implementeze aceste lucruri. Poate că ne puteți explica la modul concret unde se află cheile succesului ca să avem un astfel de program cât mai puternic. Știți uh, intențiile Comisiei de a prezenta aceste project bonds și de a prezenta noile mecanisme de finanțare. Vedeți cumva posibilitatea, de, întrevedeți posibilitatea de a înregistra progrese cu aceste noi instrumente în cadrul acestor proiecte? Ajută ele acest proiect? Și ultima întrebare. Vorbiți despre posibilitățile financiare ale Uniunii Europene și despre o mai bună utilizare a internalizării costurilor. Cum să înțeleg această problematică? Domnule Groș, în special pentru că ați fost uh, foarte precis uh, cu timpul. Doamna Alessanders, por favor, un minut o media. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Sechi din nou pentru munca dumnealui. Dumnealui uh, vrea ca operatorii să opereze în cel mai eficient mod, ceea ce ne bucură. Dacă ne uităm la toate rapoartele pe care le-am primit, inclusiv de la cele de mai devreme, care spuneau că până în 2015 vom avea nevoie doar de un miliard, dumneavoastră în continuare susțineți că ne încadrăm nu știu. Iar în ce privește zonele acelea transfrontaliere, în special pentru Portugalia, vreau să ne spuneți uh, exact unde întâmpinați probleme. Suntem încă în graficul de investiții sau uh, încă nu ne ajută nici uh, parteneriatele public-private? Deci, cu ce probleme vă confruntați acolo și în Franța, de asemenea, la cele două coridoare? Și considerați că datele sau termenele fixate pot fi respectate? Care ar fi eficiența celei de-a treia rute, care pare să fie o alternativă bună, dar uh, care presupune un fel de separare și un alt cartament? și alte țări se confruntă cu aceeași problemă? Cum au rezolvat ele această problemă? Cum au făcut legătura cu restul Europei? Uh, el senior Tremosa, favor. Mulțumesc, domnul Tremosa. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Sechi, bună dimineața, mulțumesc că ați venit și mulțumesc pentru prezentare. Ați avut o muncă foarte bună. Am o întrebare. Peste câțiva ani, Spania nu va mai avea fonduri de coeziune. Au și alte fonduri pentru a finaliza sau pentru a încuraja lucrările pe care le-ați menționat astăzi. Domnule Groș, ne pute- și ca, așa cum a spus și domnul Groș, ne puteți da mai multe informații despre obligațiunile de proiect? Mulțumesc. Mr. Kramer. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc și eu pentru prezentare. Am câteva întrebări scurte. MTR. ERTMS ausgestattet. Was ist? RTMS. Întrebarea este pe partea... Bun, în Spania știm cum stau lucrurile, dar cum stă uh, treaba în partea franceză, la sud de Lyon până la graniță, pentru că este vorba despre un tronson care trebuie să fie terminat până în 2020. La fel, între San Sebastian și Bilbao, și aici este clar că pe partea spaniolă vorbim despre RTMS și că din punct de vedere al standardelor avem compatibilitate maximă, iar la schița dintre Salamanca și Valladolid, aici avem o, un gol. De ce avem acest gol pe schiță? Pentru că, nu, nu știu, e o greșeală, greșeală grafică sau există motive politice, pentru că dacă avem acel gol nu putem avea nici conexiuni Poate că dacă Spania a decis să nu mai facă ruta de mare de viteză, poate nici Portugalia nu o va face. Um, Madame uh, Bilbao. Mulțumesc, doamna Bilbao. Mulțumesc. Mai întâi mulțumesc domnului raport, domnului coordonator pentru munca sa, pentru buna gestiune și pentru că i-a reunit pe toți în cadrul acestor proiecte. Mă liniștește în zonele transfrontaliere un anumit lucru, mai ales în Franța, la Bordeaux. Noi, bascii, efectuăm o parte a lucrărilor din partea bască, dar suntem într-o oarecare întârziere Sperăm să existe acest proiect cât mai curând. Ne-am dorit acest uh, coridor cu cele două linii roșii către Franța. Autoritățile franceze însă s-au referit uh, în altă manieră la acest proiect, au făcut vari declarații în ultimii ani, au vorbit despre punctul nodal, despre... Și ne întrebam dacă nu cumva va exista o revizuire a situației pentru a stabili exact care sunt problemele se pare că și autoritățile locale încearcă să le rezolve. Deci, întrebarea este dacă pe viitor vom fi bine poziționați din punct de vedere al competitivității. Spania va fi pe picior de egalitate, regiunea noastră va fi pe picior de egalitate cu uh, tot restul Spaniei, de exemplu țara Bașilor cu Catalunia. Există vreo soluție? La finanțare s-a spus că sunt probleme în Portugalia. 98% ajutoare pentru implementare. S-a spus că vor fi versate în Portugalia, deci acești bani vor beneficia doar Portugalii sau vor acoperi și alte proiecte în această regiune? Uh, Acum o să-i dau cuvântul domnului Sechi pentru a ne răspunde. Știu că nu sunt multe întrebări, dar vă rog să încercați să fiți cât mai succint. Thank you very much all the Mulțumesc foarte mult pentru toate intervențiile și pentru comentariile amabile. În ce privește RTMS-ul, din câte dau eu seama, atât în Franța cât și în Spania mai ales, lucrurile decurg bine. Putem spune că suntem mulțumiți. Mai există, sigur, probleme tehnice minore, însă pentru acestea puteți să-l consultați pe colegul meu, domnul Vink. În legătură cu problemele financiare, în general, nu avem acum timp să intrăm în detalii, dar uh, știți că săptămâna viitoare, la Anver, marți și miercuri, se ține acele zile anuale tente, unde se va acorda o atenție specială finanțării cu acel uh, prilej, uh, cei care vor avea posibilitatea și timpul să se deplaseze acolo, vor uh, putea să se pună la punct cu toate aceste chestiuni financiare, inclusiv cu obligațiunile de proiect. Nu știu în ce măsură putem anticipa lucrările viitoare referitoare la facilitatea Connecting Europe ale Comisiei, a Comisiei Europene, însă acolo se vor afla mai multe și de asemenea se vor, se vor discuta chestiuni politice precum internalizarea costurilor externe și a beneficiilor. E simplu să internalizezi costul extern, pui o taxă, un impozit, dar pentru a internaliza beneficiile e nevoie de un demers mai complex. Cu siguranță este foarte evident acest lucru dacă ne uităm la conexiunile franceze și uh, spaniole de acolo, din regiunea bască. Vă dați seama ce rețea vom avea dacă putem reduce, dacă vom putea face niște reduceri pentru a nu mai uh, permite traficul ineficient sau nerentabil, atunci uh, vom avea și un beneficiu în sensul reducerii poluării mediului. Nu vrem ca sectorul public să continue să plătească niște costuri care nu merită. Segmentul Tour Bordeaux a fost un exemplu de reușită de PPE din mai multe motive. Această linie este foarte profitabilă. Și uh, ca să revin la raționamentul de mai dinainte, rentabilitatea proiectului este esențială. Chiar dacă uneori apare cam slăbuță, dacă ne străduim și îmbunătățim proiectul, o putem uh, mări. Sigur că aceste lucruri rămân de discutat pe viitor. Eu acum nu fac altceva decât să vă dau câteva indicii în legătură cu uh, ceea ce cred eu că s-ar putea face. Spania, într-adevăr, și-a epuizat uh, fondul de coeziune toți cei care s-au implicat în aceste fonduri au acționat inteligent, s-au folosit bine de resursele pe care le-au avut la dispoziție, le-au gestionat bine. Cât privește Portugalia, problema lor este că nu se folosesc suficient de bine de ceea ce au la dispoziție. Deci trebuie să facem astfel încât să adaptăm liniile existențe de, existente de finanțare și să punem în aplicare niște soluții rezonabile, printre care și cea pe care v-am prezentat-o. Problema acolo privește însă contribuția națională, contribuția statului, pentru că știm că Portugalia suferă niște constrângeri bugetare. De aceea va trebui găsită cumva o soluție și uh, nu va fi doar păcat, ci va fi un dezastru să pierdem un miliard de euro într-o țară în care e nevoie de infrastructură și în care e nevoie de impactul pozitiv pe termen scurt în materie de ocupare, conectivitate și așa mai departe. Și acum am să închei cu următoarea idee. În Franța și în partea mediteraneană, Problema este referitoare la calendar, adică trebuie să încercăm să ne menținem în graficul fixat. Mă gândesc la Nim și la Lyon, unde trebuie făcute multe lucruri. În partea atlantică e nevoie de mai mult consens. Acolo trebuie să înlăturăm obstacole la nivel local – la finele lui septembrie am avut ocazia de a vizita ambele părți și am fost impresionat de progresele înregistrate în partea spaniolă. Acolo se lucra accelerat. Atunci când autoritățile franceze, locale și naționale spun bun, vom lucra la o soluție și vom cerca să o pregătim înainte de mijlocul anului viitor, putem avea încredere în aceste autorități pentru că știm că vor să se îndrepte în direcția cea bună. Cât privește comunicarea și construirea de consens, cred că ele ne permit să lucrăm mai bine pe viitor. Cam atât am răspuns la majoritatea întrebărilor. Nu știu dacă domnul Vink dorește să mă completeze. Domnul Vink, da, în Spania lucrurile merg bine. Nu există nicio opoziție cu privire la RTMS, există o experiență destul de bogată, nu anticipez probleme. În Franța au existat unele reticențe la început uh, în ce privește acest sistem, dar acum cred că toată lumea e convinsă că dacă uh, s-au adoptat aceste coridoare, trebuie să adoptăm și RTMS. Să mulțumesc uh, domnilor coordonatori uh, pe care am avut uh, ocazia să-i uh, audiem uh, astăzi. Eu vreau să mulțumesc colegilor pentru interes și pentru intervenție. Uh, întrucât nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi, vom încheia aici ședința de astăzi. Următoarea ședință va avea loc luni, 19 decembrie, la ora 15 și va fi pe 19 și pe 20. Întâlnirea de pe 21 a fost anulată. Vreau să mulțumesc uh, mult uh, interpreților uh, și vreau să vă urez poftă bună.